presentation. I keep the old one because it was longer, but they reduce it. Okay. Ladies and gentlemen, I am going to start because otherwise we're going to run. Doamnelor și domnilor, trebuie să începem că după aia avem voturile. A venit și domnul comisar. ordinea de zi, prezentarea din partea Comisiei în ceea ce privește aprobarea sistemelor de omologare pentru vehicole, um, remorci și alte vehicole folosite în cercetare. Am avut acest punct de ordine de zi pe 21 aprilie și este un subiect deosebit de important pentru uh, cetățenii noștri. Aș dori să dau cuvântul comisiei. Am văzut unde este comisia. Excelent. Dau imediat cuvântul comisiei. Johanna. Doamna Johanna Sincosca? Mă scuzați. Probabil că n-am pronunțat foarte bine, spune doamna președinte, deci din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și bună ziua tuturor. Aș spune câte ceva despre propunerea sa aceasta, despre obiectivele și elementele sale principale, de, spre ceea ce ne dorim să facem cu această pre, propunere și apoi colegul meu, Anthony, va vorbi despre structura acestei propuneri mai în amănunt printr-un PowerPoint. Despre ce este vorba în această propunere? Așadar, și dorim, bineînțeles, să fie adoptată cât de curând posibil această propunere. Regula principală este să ne asigurăm că toate autoficolele care intră pe piață și care circulă așadar sunt verificate la fel după aceleași standarde și norme și sunt inspectate când intră pe piață în mod uh, Uh, similar. Deci există un teren de joc echitabil, pentru că, după părerea noastră, este singurul mod de a garanti că un sistem bazat pe deciziile a 28 de state membre, autorități, este un sistem totuși credibil. Pe de altă parte că avem un aer curat și mașini sigure. Dorim să ne asigurăm că aceste lucruri sunt uh, vizate în discuțiile noastre cu statele membre, cu autoritățile și cu autoritățile de omologare. În autoritățile de omologare și de resort uh, au dat rezultate bune de-a lungul timpului. Dorim să schimbăm uh, logica uh, sistemului. Nu dorim să modificăm această abordare așadar și deci să continue cu ideea care, acop, care dă aceste prerogative statelor membre și să nu fie un sistem totuși centralizat. Pe de altă parte, sistemul actual a arătat și anumite lipsuri. El este bazat pe crederea reciprocă între autoritățile omologare și uh, de certificare naționale. Trebuie să ne asigurăm că la fiecare etapă uh, în fie, la fie, pentru fiecare instituție avem niște abordări foarte clare. Trebuie o abordare holistică, așadar. Ce se propune, așadar? Trei schimbări principale. În primul rând, consolidarea um, omologării ex ante a vehicolelor E vorba de peer review autorităților de omologare, mai, un mai bun schimb de informații între autoritățile de omologare și, bineînțeles, o verificare strictă a conformității produselor. Apoi, al doilea bloc de reguli se referă la supravegherea pieței. Regulile actuale sunt foarte disipate, nu sunt clare. Și piața, supravegherea uh, Um, pieței revine în general statelor membre și apoi comisiei într-un sistem ex post. Uh, asta ne dorim acum, pentru că dorim uh, astfel de verificări și înainte, dar și după ce aceste, autori, uh, aceste vehicole intră pe piață. Bineînțeles că ne referim aici la vehicole care pot să fie neconforme, care să fie dăunătoare sănătății, etc. Al treilea uh, punct important al schimbării sau bloc de schimbări se referă la tot ce înseamnă control și inspecții. Vorbim despre comisie. Nu despre GRS, și deci nu despre sistemul, uh, despre centrul uh, Uh, comun de cercetare GRC. Deci să ne asigurăm că aceste 28 de state membre acționează, se conformează acelorlași uh, reguli și că toate plasele de siguranță din sistem sunt uh, viabile. Nu cazul Volkswagen a declanșat um, ideea din spatele acestei reforme, pentru că revizuirea sistemului de omologare ne preocupa de mai de mult înainte de Volkswagen. Pur și simplu lucrăm de ceva vreme la această reformă, considerând că e nevoie de ea. În sfârșit, trebuie să spun că nu avem timp de pierdut. Scandalul Volkswagen arată foarte clar cât de multe lacune sunt în sistem E greu să obții o bună reputație, este foarte simplu să o pierzi, sau foarte repede o poți pierde. Asta se vede și din sistemul nostru. Deci încrederea este absolut esențială aici în interior cât și în exterior. Din punctul de vedere al consumatorilor, este foarte clar că nimeni dorește să cumpere o, o mașină uh, care nu respectă um, promisiunile producătorului sau care nu respectă dorințele consumatorului, este foarte clar că nu putem să continuăm în status quo actual. Este o propunere complexă, trebuie să ne gândim ce dorim să facem cu această propunere. Chiar dacă discutăm, nu trebuie să tărăgănăm lucrurile. Este foarte clar că sistemul de astăzi nu este bun, nu funcționează și dacă vrem să ne asigurăm că nu vor mai apărea astfel de scandaluri ca cel de la Volkswagen, trebuie să fim clar văzători. Este încă o dată vorba de un text care trebuie acum să vadă lumina zilei și nu peste 3, 4, 5 ani. Colegul Anthony o să vă pre uh, prezinte PowerPoint-ul pe care l-a pregătit. Yeah. I will try to, to be uh, as short as I can on this one. O să fiu, să fiu cât se poate de succint. Uh, bună ziua tuturor, foarte pe scurt. O să încerc să vă orientez pe marginea acestei propuneri. Nu vom intra, bineînțeles, în detalii. Înainte de a vorbi despre propunere, Iată planșele pe care le-am pregătit. V-aș spune care sunt uh, principalele caracteristici ale sistemului actual. E vorba de directiva 2007 pe 46 EC. Ce înseamnă omologarea tip UE? Înseamnă că cerințele sunt armonizate pe deplin pe plan european. Dar, așa cum se întâmplă și în alte acte legislative care vizează piața internă, uh, această directivă este, de fapt, însoțită de măsuri uh, naționale și principal statele membre verifică conformitatea și respectarea acestor norme. Sistemul funcționează de la începutul anilor 70, dar, de fapt, pentru autovehicule el a intrat cu adevărat în vigoare din 98 și pentru uh, camioane din 2014. Ce este această uh, omologare tip? Ce este tip? Vehicole cu aceleași caracteristici. Înseamnă că nu testăm fiecare mașină, fiecare autovehicol care intră pe piață, ci câte un specimen din tipul de autovehicole care sunt comercializate și producătorul, bineînțeles, pune pe piață aceste vehicule uh, însoțite de un certificat care spune că constructorul uh, garantează cum că vehicolul respectiv se conformează aprobării sau omologării din cadrul tipului căruia aparține. Ce înseamnă această uh, aprobă, această omologare? E vorba de o certificare realizată de către un terț, de obicei o autoritate națională. Pentru a face asta, autoritatea națională eliberează certificatul după un testare sau un test numit uh, service tehnic sau un serviciu tehnic. Nu aș intra în detaliu pe următoarea planșă, însă vreau să vă explic puțin cum se petrec lucrurile astăzi. În primul rând există omologarea tip de către Autoritatea Națională de Profil pe baza testelor realizate de către serviciile tehnice desemnate de către autorități pe plan național. După ce are loc această omologare a tipului, se primește un certificat de către constructor sau producător. Acestuia, ă, acesta poate astfel să pună respectivul tip pe piață și să însoțească fiecare vehicol cu certificatul respectiv și este clar că aceste vehicole apoi pot fi uh, matriculate peste tot în Europa, fără alte verificări uh, în plus. Așa ar fi principalul scop al acestui sistem. Johanna va vorbi despre ce preconizăm noi cu revizuirea sistemului. În primul rând, e vorba de testarea inițială, supravegherea pieței și guvernanță UE consolidată formatul pe care ni-l dorim. Vor, dorim un regulament în loc de o directivă, așadar. Și, de fapt, cam asta este tendința actuală în Europa astăzi. Structura textului seamănă foarte mult cu cea din directiva 2746. 98 de articole plus 19 anexe, e un text lung și pentru anexe am preluat aproape totul din anexele actuale, nu ne-am, nu ne-am uh, aplicat asupra lor, ne-am concentrat foarte mult pe articole, în schimb, pe textul dispozitiv. Anumite părți administrative au fost preluate, uh, când vine vorba de cerințe legate de reparații și mentenanță, e vorba de articole de la 63 la 70. Aceste prevedere apar și în legislația referitoare la emisii Euro 5, Euro 6, așadar, dar ele nu sunt cerințe specifice numai domeniului emisiilor, ci acoperă tot ce înseamnă vehiculele în general și ideea principală este că um, garajele independente să aibă acces la date care să le permită să facă aceste reparații așa cum pot să o facă cei din uh, firmele autorizate, dealer uh, auto. Ne-am dorit aceste prevederi uh, aici, în acest fel, și mai bine să apară în, așa, în acest fel aici, mai, mult decât, mai bine decât în legislația legată de emisii. Știți bine că ne-am dorit să clarificăm lucrurile, să lisabonizăm textul și să lămurim tot ce înseamnă acte delegate, actele de pune în aplicare și în acest caz. Următoarea planșă, vă rog. Pe conținutul propriu-zis, independența și calitatea omologării tip, trei piloni aici. Dorim să ne asigurăm că autoritățile se bucură de independență financiară și propunem o taxă specială care să acopere aceste servicii pentru serviciile tehnice și pentru autoritățile de supraveghere a pieței, articolele 30 și respectiv 86. Tot pentru independență mai mare dorim să avem conceptul de peer review, evaluare de către egali la nivelul uh, serviciilor tehnice. Astăzi numai statele membre pot să desemneze aceste servicii tehnice, iar reforma actuală preconizează că această desemnare să aibă loc pe baza unei evaluări comune, nu numai de către statele membre, ci poate de către mai multe state membre împreună și poate chiar și de către Comisia Europeană. Aici va mai exista o posibilitate de a, a refuza a, desemnarea unui serviciu tehnic de către un stat membru dacă altcineva sau alt stat membru nu este de acord. Dorim o mai mare transparență în sistemul de omologare, în, în aprobare și așa mai departe, dar și în raportare. Va trebui să existe un volum mai mare de date legate de omologare între statele membre, așadar, pe baza recunoașterii reciproce. Așadar, statele membre, în principiu, nu pot să ceară mai multe date decât cele care sunt conținute în certificatul de omologare, și atunci noi dorim să accelerăm acest schimb de date care să meargă dincolo de cele conținute în formularul de, sau în certificatul de omologare. De asemenea, dorim să se monitorizeze uh, modul în care funcționează această activitate omologare pe plan național și să existe și raportări uh, permanente uh, către Comisia Europeană și între statele membre între ele pentru a avea o adevărată evaluare de tip peer review acestor activități. Apoi, supravegherea pieței a fost menționată mai mult de către Ioana, n-aș intra în detalii. În general, ne bazăm pe legislația orizontală actuală, deci în vigoare regulamentul 765-2008, care este regulamentul de supraveghere a pieței Aici aș menționa mai mult ce se referă la sectorul automobil, adică interacțiunile între autoritățile de omologare și autoritățile, respectiv autoritățile care se ocupă cu supravegherea pieței. De asemenea, dorim să consolidăm tot ce înseamnă trasabilitatea produselor și să clarificăm răspunderile care revin fiecăruia de-a lungul uh, lanțului de producție, desfacere, import, etc. Apoi avem o clauză de salvgardare UE care acoperă în special uh, produsele neconforme. Astăzi însă nu este foarte clar ce trebuie să se întâmple pe plan european în caz de neconformitate. Am văzut recent că atunci când, nu, când apare neconformitatea, uh, ar trebui să existe aceeași reacție peste tot, în toate statele membre. Nu un stat membru să ia o hotărâre în legătură cu produsul neconform și altul să ia hotărârea uh, opusă. Deci să fie o reacție uniformă la această neconformitate. Deci dorim o nouă procedură în acest sens care să ne ajute să avem o hotărâre europeană care să implice, bineînțeles, statele membre, dar și Comisia Europeană. Următorul slide. Aș ajunge la al doilea pilon din această propunere și anume mai multă guvernanță UE. Vreau să vă spun că nu înseamnă că Comisia o să aibă mai multe prerogative sau să poată să facă mai multe controle și inspecții. Nu este vorba de o mai mare guvernanță sau guvernanță UE Adică um, um, e vorba de posibilitatea ca alte state membre să refuze un produs uh, neconform. Dar asta prin intermediul european. Un stat membru poate să ceară altui stat să fac, ia măsuri în cazul unui produs neconform, dar statul respectiv uh, poate să facă ce vrea. Dorim ca lucrurile să poată să fie mai bine controlate în această progetură și atunci când există o conformitate, să existe o reacție uniformă europeană la acestea, aceste aspecte și asta se, petrec, se reflectă la articolele 53 și uh, 54. Toată lumea trebuie să-și facă treaba și asta înseamnă că Comisia poate să desfășoare și niște activități de supraveghere a pieței. Comisia Europeană trebuie să poată să verifice ea însă și anumite produse, completând, bineînțeles, ceea ce fac statele membre. Pentru că, bineînțeles, că așteptăm ca statele membre să fie cele care efectuează aceste controle. Bineînțeles că nu dorim să existe suprapuneri și să se muncească de pomană. Avem un forum uh, care, la articolul 10, un forum care reunește statele membre și Comisia pentru a discuta aceste activități și măsuri și ce se preconizează de către fiecare actor. Procedurile în caz de neconformitate UE sunt deja menționate. De asemenea, dorim reguli mai stricte în ce privește sancțiunile este una dintre problemele pe care le întâmpinăm astăzi. Sancțiunile sunt în general de tip național și, bineînțeles, există foarte multe diferențe între sancțiunile aplicate de la un stat membru la altul. Dorim o mai mare omogenizare și dorim ca statele membre să ne spună ce regim de sancțiuni au ales, dar dorim să se poată impune sancțiuni și pe plan european mai ales dacă statul membru respectiv nu a făcut nimic și n a impus el nicio sancțiune. Mai sunt și multe alte aspecte importante, dar poate mai puțin importante decât uh, cele de dinainte. M-aș refera, referi la piese, uh, com, piese și componente. Aș mai vorbi apoi și despre anumite vehiculele care sunt produse uh, într-o serie foarte mică anumite vehicule specifice. Astăzi, pe plan uh, național, uh, întâmpinăm niște greutăți în legătură cu exportarea acestor vehicule. Apoi, acele vehicule numite End of Series, adică sunt vechi. vehicule vechi nu mai sunt conforme deloc sau au fost produse înainte de intrarea în vigoare a ultimelor uh, inovații și mai ales uh, reguli în materie. Problema este cu ce se întâmplă cu un vehicul care traversează o graniță. Ce se întâmplă este oare respectată omologarea și certificatul acordat dintr-o țară în alta. Ideea este ca această omologare, orice ar fi, să nu fie dată uh, în mod definitiv pe viață, ca să zic așa, ci trebuie verificată cumva. Lucrurile trebuie, bineînțeles, lămurite. Autoritățile de omologare și serviciile tehnice trebuie să poată să aibă acces la astfel de vehicole și să le poate verifica dacă este cazul. Mă opresc aici și, bineînțeles, că dacă aveți întrebări, uh, pot să vă răspund în prezentare. Mai există și alte slide-uri cu mai multe detalii legate de articolele cele mai interesante, dar și cu celelalte trimiteri juridice interesante în acest domeniu al omologării tip. Vă mulțumesc! Thank you, that's great. So... Mulțumesc! Dan Dalton, uh, raportor, și apoi uh, fac celelalte înscrieri la cuvânt. Mulțumesc, Vicky. De fapt, nu am întrebări. Țineam să mulțumesc Comisiei pentru activitatea de colaborare desfășurată cu mine în ultima vreme. Am avut și întruniri cu ceilalți raportori din umbră. Deci țin foarte mult să mulțumesc Comisiei pentru rolul avut. Uh, toată chestiunea legată de uh, taxe mă șifonează puțin, să zic așa. În ceea ce privește limitarea omologării la 5 ani, uh, aș vrea să primesc câteva lămuriri suplimentare, dar sunt curios să aflu și ce au de spus ceilalți raportori din umbră. Stefaneci. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește autoritățile de testare, în principiu, acestea ar trebui să fie mm, independente. Dar întrebarea este și producătorii auto ar putea face aceste teste în propriile lor laboratoare? Și, în general, cum vede Comisia această independență a autorităților de testare? Mulțumesc. Am două întrebări. Una mai generală uh, avem uh, suficiente garanții în acest nou tip de testare? Pentru că există uh, clare diferențe între testele de laborator și testele reale. Mm, se cunoaște foarte clar problema și scandalul Volkswagen. Deci uh, s-a atras atenția tuturor în privința nivelului de suspiciune, dacă vreți, pe care ar trebui să îl aibă atunci când uh, fac aceste testări? Deci ați subliniat uh, suficient acest aspect al suspiciunii necesare în text, apoi în ceea ce privește autoritățile de omologare, cred că trebuie să ne asigurăm că producătorii auto nu vor putea uh, să schimbe datele, să umble la date pe șest, apoi și accesul la date este important, dar nu este suficient. Încă o dată, trebuie să ne asigurăm că aceste date nu vor putea fi uh, schimbate, nu vor putea fi făcute mișmașuri ulterioare în ceea ce privește datele. Mulțumesc. Doamna Șaranzova. Mulțumesc. Țin să mulțumesc și comisiei, dar și raportorilor pentru reuniunile avute până acum. Reuniuni foarte interesante și e foarte important ca aceste schimburi informale să continue cu comisia. Acest regulament vizează sistemul pentru uh, testare, pentru ca autovehiculele să poată fi vândute pe piața europeană. Cerințele, în schimb, de testare sunt fixate prin alte, uh, um, alte legislație la nivel european. Aici este vorba despre controle, dar nu despre a schimba testele însele. La pagina 14, evaluarea de impact, recunosc că m-a frapat faptul că cea de-a doua cea mai mare uh, categoriei Luxemburg și a șasea, cea mai mare, este Malta. Ori e vorba despre două țări care nu produc autovehicule. Sunt convinsă că maltezii sunt uh, foarte drăguți și serioși, însă mă întreb dacă nu cumva sunt alese aceste două țări tocmai pentru a fenta oarecum regulile. În fine, Precum am spus, am um, avut reuniuni cu comisia, dar um, țin să subliniez, e vorba despre un fișier foarte tehnic, uh, cu o gamă largă de actori implicați. Anexele sunt uh, lungi, destul de stufoase și este foarte greu, de fapt, să vedem care vor fi efectiv efectele acestea. Aș vrea să avem reuniuni mai tehnice uh, în spatele ușilor închise împreună cu Comisia pentru a lămuri încă o dată aspectele tehnice care rămân oarecum în aer. Uh, din partea verzilor, domnul Pascal Duron. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Dalton pentru întreaga activitate pe acest dosar, pentru toate ședințele pe care le-am avut și întâlnirile care au permis să, ca lucrurile să avanseze. Comisia spunea mai devreme că nu trebuie revizuit tot în cadrul procedurilor actuale. Este adevărat și sunt întru totul de acord cu acest lucru. Dar avem o problemă foarte mare care merge mână în mână cu legătura dintre industria auto, state, pentru care, evident, sectorul auto este foarte important din punct de vedere al economiei, al locurilor de muncă și așa mai departe, și uh, posibilitatea de a face controle independente. Deci, unul din punctele asupra căruia țin să insist și poate care va duce la divergențe este că Europa trebuie să se poarte ca un garant al interesului general și al interesului consumatorilor europeni. Înțeleg, nu poate să existe o autoritate europeană și așa mai departe, însă n-am putea avea un fel de audit tehnic independent care să valideze în fiecare stat membru procedurile de omologare? Din punctul meu de vedere, ar fi un mare pas înainte. Apoi, n-ar fi rău să nu se mai poată alege regimul cel mai favorabil pentru constructorii auto. Și de asemenea mi-aș dori ca Comisia să vină cu precizări în ceea ce privește condițiile ex post. Cum, cum vor fi uh, îndeplinite aceste condiții? Pentru că pot apărea temeri, cum că constructorii auto să prevadă niște vehicule speciale destinate tocmai testării. Trebuie să avem un sistem ca în Statele Unite, un sistem cât mai independent cu putință și care să vină cu certitudine. Am încercat să fiu cât mai concis cu putință, însă, încă o dată, legătura dintre constructor și omologare trebuie spartă odată. Mulțumesc. Domnul Marco Zulo. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș referi la ce au spus colegii și mă refer la controle și la sancțiuni. Comisia a vorbit despre dorința sa de a stimula schimbul de informații, ceea ce e foarte bine. Însă mă întreb și vreau să întreb și Comisia, cum acest schimb de informație sporit uh, este echivalent cu o mai adevărată independență. Adică cum am putea să intrăm puțin în detalii pentru a avea un mecanism care chiar să funcționeze și care să fie folosit de toată lumea. Gerhard. Doamna Gerhard, vă mulțumesc și eu țin să mulțumesc Comisiei pentru clarificările aduse și pentru faptul că ne-a explicat caracterul sistematic al acestei propuneri, care nu reiese neapărat de la prima vedere. Am o, o întrebare în ceea ce privește sancțiunile. Ne-ați vorbit despre sancțiuni în valoare de 30.000 de euro. De unde și până unde s-a ajuns la această sumă? Cum s-a hotărât? Pentru că nouă ni se pare destul de scăzută, date fiind pagubele, pe de altă parte, pe care le poate aduce o astfel de încălcare. Deci există un uh, decalaj, un dezechilibru aici mm, vis-a-vis -vis de cei care nu respectă condițiile și uh, sancțiunea pe care ar avea-o de plătit. În ceea ce privește rechemarea vehiculelor, și aici pot uh, apăra daune pentru consumatori și fel și fel de prejudicii atunci când mașinile trebuie să se întoarcă la service pentru câteva zile și utilizatorii rămân fără mașină câteva ă, în această perioadă. Deci s-a prevăzut ceva pentru aceste cazuri? Pentru că nu îi putem lăsa pe consumatori fără mașină câteva zile în șir, fără niciun fel de despăgubire. Mulțumesc. Doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu Comisiei pentru clarificări, dar și colegilor care au lucrat pe acest raport. Uh, vreau trei lucruri, dacă se poate, Comisia să le clarifice. În primul rând, uh, s-a spus clar, vrem să trecem de la o directivă la un regulament. Orice modificare trebuie să aducă niște îmbunătățiri substanțiale. Pe mine mă îngrijorează trei probleme. Ați vorbit despre garaj independent că să aibă acces la date ca să poată să facă și ei reparații, întreținere alături de dealer. E un, o intenție foarte bună pentru că dealerii uh, dețin un fel de monopol acum pe cost și consumatorii au o problemă în acest sens, dar în același timp mă îngrijorează că nu știu cum garajurile independente n-ați specificat asta și poate ne spuneți vor avea acces la toate datele pentru a putea să facă uh, aceeași calitate la uh, serviciul pe care îl fac la autovehicule. A doua problemă e legată de autovehiculele vechi. Mie nu mi-a fost foarte clar ce modificăm noi acum prin regulament, încât să asigurăm, aici vorbim de viața oamenilor, să asigurăm că în piața noastră, în piața Uniunii Europene, autovehiculele vechi sunt verificate Uh, în așa fel încât să nu pună în pericol viața oamenilor, la nivel de trecere de la o țară în alta. Și al treilea, dacă constatăm din istoric, din studiul de impact, că sancțiunile date pentru uh, încălcarea regulilor, fie de uh, furnizor, fie de autoritatea de control, de toate organismele Thank care sunt Maria. implicate, închei <laughs> a treia problemă, dacă uh, ați prevăzut sancțiuni mai drastice decât erau prevăzute în directivă. Mulțumesc. Sorry, I want to give the... Yeah. And do want to give the Commission time to respond, and I do know... Da, uh, trebuie să lăsăm uh, timp și Comisiei să răspundă, că apoi avem și votul. Am o întrebare în privința laboratoarelor. Înțeleg că pentru micii producători este foarte important să, se, să poată folosi aceste laboratoare și nu știu dacă în propunerea actuală se vizează și acest aspect. Apoi, chestiunile legate de neconformitate. atunci când un produs este neconform, uh, cum putem asigura o abordare mm, unică și armonizată la nivel european. Permiteți-mi să vă fac o sugestie. Haideți să începem cu vot votul, dacă sunt uh, membri aici, și apoi după votare să aveți câteva minute la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor adresate. Sunteți de acord? Mm, cam un sfert de oră ar dura votul. Vă mulțumesc. Și așa vă puteți pregăti și răspunsurile.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 So the, we're going to move to votes. Trecem la vot, deci. Serviciile poștale, directiva privind serviciile poștale a lui Lucy Anderson, raportul, amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1, amendament 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, pentru, nu devine caduc. Compromisul 2 a fost adoptat, deci sărim la alinatul 4, 2, Compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare electronică. Compromisul 4. Alineatul 2. Compromisul 4. Se adoptă. 25 la 4, deci se adoptă. Și atunci toate amendamentele devin caduce până la compromisul 10, alineatul 3.8. Compromis 10 se adoptă. Amendamentul 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, de, devine caduc. 23, pentru, împotrivă, verificare electronică. Se respinge. Amendament 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 6, amendament 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament, nu, pardon, compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și mergem la vot final acum cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă uh, vot electronic, vot final electronic, deci. Thank you. Close that. So that's... Iată, deci se adoptă cu 30 de voturi pentru, 30 împotrivă, o abținere. Felicitări și vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea pe acest aviz. Următorul vot... Pe proiectele pilot... Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă? Verificare electronică. Se adoptă la 330277 se adoptă. Sandra, te rog, poți să o pui în spate felicitarea și o să fac un anunț mai târziu. De fapt, o spun acum. E vorba de o o felicitare pentru Panos, mai puțin felicitare, cât mai degrabă o urare de însănătoșire grabnică pentru Panos. Acum, 330377 pentru împotriva abțineri se adoptă, 33, pardon, acum 330377 pentru împotriva abțineri, verificare electronică. Linie 330477, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Da, se adoptă. Și celălalt de la 330477, amendamentul Olga Isehnalova cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică și aici. Foarte bine. Bun, și cu asta am terminat votul. A, nu, s-ar părea, spune doamna președinte. Next, next one. Yes, it's okay. It's fine. I don't have. Okay. Thank you very much. <laughs> It's a single vote. Mulțumesc. E un vot unic pe rezultatul uh, negocierilor tripartite pe marginea directivei care vizează accesibilitatea site-urilor web ale autorităților publice. Vot electronic. Mai lipsește un vot. 31 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări Ditei Șaranzova. Mulțumesc tuturor! So, um, a bit of confusion because the last item ran over, so the commission... Deci, Comisia va răspunde acum întrebărilor adresate de către membrii comisiei noastre în privința omologării de tip și supravegherii pieței autovehiculelor ca urmare a scandalului Volkswagen. Propunerii, este vorba despre propunerile de modificare a omologării de tip. În consecință, o, un subiect extrem de important pentru Europa. Deci vă rog foarte mult să faceți liniște și să acordați întreaga dumneavoastră atenție răspunsurilor din partea Comisiei. Și precum am spus, dacă vrea cineva să semneze urarea de însănătoșire grabnică pentru Panos, uh, felicitarea este de regăsit în spatele sălii. De cum se face liniște în sală, voi da cuvântul Comisiei. Thank you. Okay. Commission, you have the advantage that you now have many... Comisia, știți perfect câți uh, deputați mai ascultă acum întrebările, uh, răspunsurile. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc și încă o dată mulțumim pentru posibilitatea pe care ne oferiți de a aborda din nou această chestiune a omologării de tip. Vă rog, dacă am uitat să răspund la vreo întrebare, să-mi atrageți atenția și voi reveni asupra acesteia. În ceea ce privește limitarea uh, duratei perioadei uh, omologării de tip la 5 ani și de ce am propus această perioadă. În primul rând, ce înseamnă, ce indică certificarea aceasta? Faptul că mașina respectivă respectă regulile în vigoare la momentul respectiv. Deci trebuie să ne asigurăm că certificarea este la zi. Există unele modele de mașini care au fost aprobate cu 15 ani în urmă sau chiar mai mult de atât și Uh, e clar că aici avem probleme, probleme ce trebuie rezolvate. Tocmai de aceea trebuie să scurtăm perioada validității omologării de tip. Ideea este de a face o reomologare. Nu e vorba doar de încă un act birocratic, administrativ. Nu, trebuie să ne asigurăm că, noile, că modelele sunt omologate în funcție de noile cerințe. Omologarea de tip omologările de tip uh, câteodată nu au uh, reflectat uh, într-adevăr situația de pe teren, cum a fost cu instalațiile de climatizare, care au fost introduse în mașini pe baza omologărilor precedente și deci care nu mai sunt la zi. Tocmai de aceea am dorit această perioadă de 5 ani pentru a ține cât mai la zi cu putință aceste omologări. În ceea ce privește testările, verificările de către producători însă înșiși și cum se garantează independența, e bine, aici e vorba despre mai multe lucruri. În primul rând este vorba despre Uh, teste asupra anumitor componente. Deci nu toate componentele pot fi testate prin aceste uh, testări interne. Apoi, testările interne și ele trebuie să fie aprobate. Nu orice laborator uh, poate face acest lucru. Și apoi, în, în ceea ce privește testele însele, uh, acestea vor trebui să fie inspectate ulterior de către inspectori uh, independenți. Deci nu o să se facă undeva uh, în ceață aceste teste, nu, se va verifica cum că acestea au, făcut, au fost bine făcute. Ca așa, așa cum se întâmplă și cu serviciile tehnice. Uh, în privința întrebării care vizează gradul de suspiciune pe care l-am avut când am gândit acest text și dacă am fost sus, suficient de suspicioși, ei bine, eu cred că da. Am avut în vedere întregul sistem. Vrem să ne asigurăm că instituțiile care vor fi numite să facă aceste teste sunt într-adevăr îndrituite să o facă da, suntem suspicioși în privința cine, a ce face și cum face. Apoi, în ceea ce privește procedurile, precum am explicat, nu vorbim despre procedurile exante, ci mai degrabă decât ce, de, despre cele ex post. Vrem să ne asigurăm că aceste mașini sunt bune pe toată perioada vieții lor și nu doar când sunt puse pe piață. Uh, Centrul Comun de Cercetare, uh, GRC, are un mandat foarte clar momentan. Deci ei vor trebui să îndeplinească anumite funcțiuni pe, funcții pe care astăzi nu le au. Să verifice omologarea, verifice omologarea să participe la uh, revizuirile interpare ale serviciilor tehnice și așa mai departe. Tocmai de aceea am prevăzut și o serie de uh, resurse bugetare și de personal pentru a ne asigura că Centrul Comun de Cercetare își va putea duce aceste sarcini la bun sfârșit. Deci așa vrem să ne asigurăm că avem un sistem solid și care funcționează cum trebuie. Uh, comentariul în privința Luxemburgului și Maltei Recunosc că și pe noi ne-a surprins această constatare. E vorba despre asigurarea unui uh, teren echitabil din punct de vedere al concurenței. Vrem să ne asigurăm că serviciile tehnice uh, care se ocupă de omologarea de tip asigură aceeași calitate. Deci să fie o competiție bazată pe calitate și nu pe preț. Deci, cred că cu noua propunere se vor uh, evita astfel de surprize. În ceea ce privește alegerea regimului cel mai favorabil, problema nu constă în alegerea de care dispune producătorul de a uh, se orienta către un laborator sau altul să nu uităm, avem o piață internă, o piață unică, deci aceste alegeri trebuie lăsate la latitudinea producătorilor. Însă, problema este pe ce bază sunt alese aceste servicii tehnice și care sunt garanțiile că aceștia își vor, își vor face treaba cum trebuie. Deci, până la urmă, alegerea regimului cel mai favorabil nu este neapărat o problemă în sine. În ceea ce privește amenziile, avem două tipuri de amenzi, unele pentru statele membre și serviciile tehnice și alta, alte amenzi pe care Comisia l-ar putea uh, da pentru încălcarea legii. Deci noi propunem 30.000 de euro pe mașină. Înmulțiți această sumă cu numărul de mașini afectate de, spre exemplu, scandalul emisiilor, veți ajunge la o sumă însemnată. De ce am hotărât 30.000 de euro? Pentru că am evaluat sistemele, am evaluat sistemul american, spre exemplu, unde e vorba de 37.000 de dolari, cam aproape, uh, cam pe acolo. Și uh, s-a dovedit că acest sistem este, această sumă este uh, pentru amendă, este una care chiar convinge nu mai știu cine a întrebat cum ne ocupăm de cazurile minore de neconformitate. Încă o dată, căutăm o proporționalitate. În ceea ce privește controlele ex post, am introdus principi, acest principiu și am lăsat uh, ca amănuntele să fie elaborate în legislația de punere în aplicare. Dar pot spune deja faptul că Comisia are dreptul să ceară de la producători uh, testarea vehiculelor uh, și în funcție de stadiul la care dorim această verificare, acest test poate fi făcut uh, de diferite autorități. E vorba de eșantioane relevante, eșantioane statistice de mașini. Să nu uităm că avem și o legislație care însoțește omologarea de tip și tocmai că acolo putem stabili regulile specifice pentru testare. Deci noi am stabilit un principiu iar detaliile vor veni în legislația care însoțește cadrul de omologare. În ceea ce privește accesul la date, avem un capitol care e vorba de capitolul IMI, Noi nu am schimbat uh, regulile pentru vehiculele grele până acum. Deci acest principiu exista deja în trecut. E vorba despre o actualizare a datelor până la urmă. Suntem în curs de realizarea unui studiu pentru a vedea ce fel de soluții tehnice am putea avea și acestea vor apărea ulterior. Deci, deocamdată, rămâne la un status quo. Dar chestiunea neconformității se aplică și accesului la informație. Deci dacă informațiile nu sunt puse la dispoziție, se consideră că este vorba despre un caz de neconformitate. În ceea ce privește vehiculele de sfârșit de serie, conform regulilor existente, noi vrem să ne asigurăm că vehiculele care, se, care respectau regulile existente să poată rămâne pe piață. Pentru neconformitatea necritică, eu cred că măsurile sunt proporționale. Dacă e vorba de chestiuni care nu sunt uh, critice pentru siguranța vehiculului, acestea evident vor, uh, vor trebui fi, să fie rezolvate, dar până la urmă uh, statul membru și producătorul trebuie să se asigure că mașina respectivă va deveni conformă cu regulile obligatorii. Trebuie să se vadă ce fel de reguli pentru fiecare tip de neconformitate și acestea să fie respectate. Small manufacturers. Yes, what are small manufacturers? Acum micii producători dacă aceștia vor avea sau nu acces la mm, facilități de mm, atestare de către terți, da, răspunsul este da, nu cred nicio problemă aici. n am însă înțeles uh, foarte bine mm, întrebarea cu sările limitate, dar în principiu e cam același. Avem o omologare de tip U și o extindem și la camioane. Și din câte ne aducem noi aminte, cam acestea au fost toate întrebările. Vă rog să-mi spuneți dacă am omis cumva ceva. Ok, thank you very much, Joanna, for detailed answers. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru răspunsurile amănânțite și pentru colaborarea pe care o aveți cu raportorul și cu cei din umbră. Următorul punct de pe ordinea de zi este discuția privind avizul Lisei Aconsari. Îi dau cuvântul, îi dau acum uh, prezidiul colegei mele. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. On todellakin... Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba despre trialogul privind bugetul pe anul viitor mandatul pe care trebuie să-l acordăm noi. E vorba, bineînțeles, de procedura bugetară. Am venit cu sugestii pentru comisia noastră, pentru câteva puncte pe care trebuie să le prezentăm. În primul rând, piața digitală. Mm, trebuie ca lucrările să fie bine justificate, cetățenii împreună cu companiile mici trebuie să fie implicați în aceste schimbări legate de alocare, trebuie să fie o concurență reală pe piață, nu monopol din partea companiilor mari. Piața internă trebuie să fie desăvârșită și trebuie de asemenea să, ne, să asigurăm protecția consumatorilor în acest sens. Aș dori de asemenea să menționăm finanțarea companiilor um, mici și mijlocii. Um, standardele, normele joacă um, un rol important aici și, de asemenea, și implicarea cetățenilor. Încă un punct important este legat de economia circulară, care a fost foarte mult discutată și considerăm că noul buget ar trebui să sprijine această economie circulară, iar IMM-urile, în special, ar trebui să beneficieze de sprijin, noile modele de afaceri, la fel trebuie să fie um, subliniate, la fel uh, și um, rolul uh, pe care să-l ocupe consumatorii. Apoi, buna funcționare a pieței interne este esențială pentru ca uh, economia Uniunii Europene se poate depăși diferite crize și șocuri cu care se confruntă în prezent. Libera circulație, de asemenea, trebuie să reprezinte un um, pilon de bază al economiei noastre și mai ales în aceste vremuri în care a fost pusă sub semnul uh, întrebării. Încă un lucru foarte important este legat de IMM-uri, de sprijinirea inovării și competitivitatea acestora pe piața internă. Cred că o să mai vin cu um, alte modificări în continuare și aștept uh, amendamentele noastre până mâine, pe 25 mai. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Mulțumesc! Thank you to our rapper. Mulțumesc! doamnei raportor. Urmează acum raportorii din umbră. Andrei, ați văd că tu e cuvântul în numele PP-ului. Da, mulțumesc. Colegul uh, Misturis nu poate să fie de față astăzi. Mi-a rugat uh, să vă prezint acest punct. Mulțumesc raportoarei noastre, dar care este situația în acest moment? Putem să vedem um, în ce măsură textul acesta pentru mandatul uh, pentru trialog, în ce măsură răspunde nevoilor uh, comisiei noastre pentru Um, colegul nostru este importantă promovarea IMM-urilor și a micro-întreprinderilor, lucru care trebuie să rămână o prioritate. Pentru că reprezintă uh, cumva coloana economiei uh, europene. Dacă, de exemplu, prin aceste proiecte pilot putem să reușim să facem ca piața internă digitală să fie mai bună, mai competitivă, mai transparentă. Cred că acest lucru ar fi foarte important pentru Uniunea Europeană și pentru economia europeană, pentru că apoi ar putea să facă față șocurilor, crizelor. Antonio, de asemenea, consideră că tranziția către economia circulară reprezintă un obiectiv, un obiectiv uh, important pe care PPU-ul l-a sprijinit inclusiv la congresul din uh, octombrie. Este un proces uh, încă în desfășurare. Așteptăm încă să vedem până la urmă ce proiecte apar în acest domeniu al pieței interne, dar și în altele conexe. Deci, trebuie să vedem cumva ce alte propuneri mai vin, dar oricum prin proiectele pilot putem uh, să ajutăm um, um, diferite evoluții, cum ar fi prin Single Market Forum, forumul privind piața publică. Considerăm că um, acest lucru trebuie încurajat, chiar dacă um, nu trebuie să fie alocate fonduri suplimentare. Mulțumim! Da, cred că acest lucru mm, s-a văzut și cu proiectele pilot anterioare. Acestea trebuie să fie actualizate. Am fost de acord și noi că o actualizare ar fi utilă. Urmează Dan. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi cei de la ECR mm, sprijinim mm, orice proiecte care ar face ca piața internă să funcționeze bine, dar um, trebuie să ne asigurăm că sporirea bugetului trebuie să fie justificată, că aduce valoare pentru banii alocați, um, pentru că altfel uh, nu facem decât să cerem mai mulți bani și cădem și noi în aceeași capcană ca orice altă comisie din Parlament. Am câteva preocupări de direcția în care se îndreaptă acest raport. De exemplu, alineatul 3 se cere alocarea unui buget corespunzător. Dar Uh, ce considerați că ar însemna acest lucru? Pentru că, după părerea mea, asta înseamnă să obținem cât de mulți bani putem și după aia vedem ce facem cu ei. Se pare că um, răspunsul la toate slăbiciunile pare o finanțare mm, o mai mare, dar de fapt ar fi vorba de raționalizare, de fuzionarea câtorva dintre funcții pentru evitarea suprapunerilor, pentru simplificare, pentru utilizator. Trebuie să ținem mereu uh, Um, faptul că ar trebui ca per total să reducem alocările bugetare și pentru mine nu e nicio problemă să uh, cer noi alocări, noi bugete pentru funcționarea pieței unice, dar trebuie să fim uh, uh, și noi răspunzători să propunem reduceri în altă parte pentru a avea eficiența costurilor. E un aspect pe care nu-l văd în acest aviz în forma sa actuală. Mulțumesc. Thank you, Mr. Dalton, although I would say on the pilot projects... Mulțumim. Știți că avem un buget fix, dacă nu cerem cât mai mult, nu mai primim nimic, deci e foarte important. Bun, știu că dumneavoastră nu sunteți de acord cu mine, dar dacă nu promovăm uh, prioritățile noastre către Comisia pentru Bugete, nu o să primim banii necesari și e foarte important uh, să... Într-adevăr, e foarte important și utilizarea eficientă. Acum, Dita. Uh, Mulțumesc, domnule raportor, pentru aviz. Cred că în versiunea finală trebuie să ne concentrăm concrete pe chestiunile de piață internă. S-ar putea ca unele aspecte să trebuiască să mm, dispară din uh, aviz, cum ar fi trimiterea la migrație. Pe de altă parte, am vrea um, să se facă o trimitere la rețeaua pentru protecția consumatorilor. Dar altfel nu văd vreo problemă importantă, cât despre proiectele pilot pe care le-am adoptat astăzi. Vreau să mulțumesc raportului pentru că am inclus propunerea mea pentru instrumentele și platformele necesare. Colegii au fost de acord. Acum, uh, poate că dacă am include acest lucru și în uh, buget, poate că s-ar um, îmbunătăți um, dispozițiile cu privire la um, accesul uh, public. Da, îți mulțumim, Dita, pentru raportul tău. Cred că cel pe care tocmai l-am dat este cumva uh, complementar. De la Verzi, Pascal, cine vrea să intervină? Pascal? Nu. Bun. Nu mai văd alții raportori din umbră. Mai dorește cineva să ia cuvântul uh, pe marginea acestui subiect, înainte să dau din nou cuvântul la portare noastre? Se pare că nu. Așa că am să-i dau din nou cuvântul la portare noastre. Mulțumesc, Lisa. Mulțumesc pentru propunerile constructive. și pentru că ați fost uh, de acord în mare cu punctele principale pe care le-am prezentat. E adevărat, uh, bugetul nostru trebuie să fie unul echilibrat. Consider că acum um, e un moment bun în care Parlamentul, Comisia, Consiliul să se concentreze și mai mult pe um, ocupare, pe creștere, pe buna funcționare a pieței interne și pe posibilitățile enorme pe care le oferă societatea digitală. Dacă includem această perspectivă de creștere și de ocupare, cred că în același timp putem să uh, punem și accentul necesar pe IMM-uri, pentru că aici uh, avem uh, oportunități extraordinare pentru crearea de locuri de muncă. Sunt sigură că voi, vom găsi o abordare echilibrată, dar da, cu siguranță vom pune accentul pe creștere și pe ocupare cât despre migrație, reprezintă un subiect esențial pentru piața noastră internă. Dacă începem să limităm circulația mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor ca urmare a construcției acestor ziduri în interiorul Europei, acest lucru ar reprezenta o lovitură foarte uh, gravă la adresa pieței interne, pieței unice și cred că aici uh, trebuie să ne asigurăm că um, circulația este garantată. Așa cum v-am spus, amendamentele pot fi trimise până mâine, pe 25 mai. Mulțumesc uh, raportoare noastre. Încă o dată, termenul de depunere a amendamentelor este mâine, 25 mai, după care vom examina amendamentele pe 13 iunie și un schimb de opinii cu raportorul um, de la bugete, domnul Gaier, pe 14 iunie și se pare că adoptarea va avea loc pe 14 iunie în comisia noastră. Vă mulțumesc. Facem acum o pauză de 10 minute înainte să ajungă domnul comisar Hill. Mulțumesc.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

Been discussing things. Welcome to um, the Commissioner. Îi urăm bun venit, domnului comisar Hill. Mulțumim foarte mult că ați venit astăzi la comisia noastră. Domnule comisar, este vorba de un schimb de opinie în afara dialogului structurat. Dar e foarte bine că putem să facem schimb de opinii, să vedem ce se mai întâmplă în portofoliul dumneavoastră, ce mai facem și noi. Dialogurile de anul acesta cred că vor fi și mai importante pentru că ni s-a cerut tuturor să oficializăm uh, cumva părerile noastre în în conferința președinților de uh, comisie care va discuta direcțiile în care se vor întreza discuțiile anul viitor. Domnul Hill se ocupă de stabilitatea financiară, serviciile financiare și um, Uniunea Piețelor de Capital, dar sigur, noi ne vom um, concentra pe chestiuni legate de consumatori care sunt legate de aceste subiecte. O să ascultăm întâi prezentarea domnului comisar, după care vom um, avea o rundă de întrebări. Vreau să ne semnalați ca să știm um, cam câți vorbitori vom avea. Discuția va dura până pe la 12 și ceva. Mulțumesc, mă bucur să fiu aici. Scopul acestei comisii de reducere a barierelor comerciale, de creșterea competitivității în întreaga piață unică, reprezintă priorități pe care le, le împărtășesc și eu în activitatea mea. Mă bucur foarte mult că m-ați invitat, că am ocazia să vă vorbesc un pic despre activitatea pe care o desfășor pentru construcția unei piețe unice pentru capitalul în um, Europa. Vreau să vă informez cu privire la uh, cartea noastră verde cu privire la um, serviciile financiare pentru consumatori și, pentru, și despre faptul că ne asigurăm să, că piața chiar funcționează așa cum vrem noi. Dacă încep cu CEMU, cu Uniunea piețelor de capital. Ne încercăm să um, facem ca fluxul de bani să ajungă unde e mai uh, productiv, uh, că ne uh, canalizează investițiile către proiecte care au nevoie de finanțare și că acordă companiilor opțiuni mai multe pentru finanțare și că um, există mai multe variante și pentru economii, mai ales pentru pensie, de exemplu. Prin definiție, consumatorii reprezintă elementul central al acestui proiect, pentru că până la urmă consumatorii sunt cei care fac economii, care vin cu capitalul de care are nevoie industria serviciilor financiare pentru a face investiții. Și dacă eliminăm obstacolele în, calta, în calea concurenței care uh, în felul acesta am putea să avem un flux mai uh, uh, bun către noi afaceri, către noi companii care ar fi astfel mai protejate de Um, riscurile pieții și am uh, ajutat și consumatorii. Este, de asemenea, um, pe lângă activitatea pe termen uh, lung pentru îndepărtarea obstacolului, avem și o serie de măsuri timpurii pentru a ajuta companiile. Pentru cele mai mici am uh, venit cu legislație pentru piețele de capital privat și de asemenea încercăm să lansăm un fond de fonduri pan-european pentru a um, incita investiții private mai multe, încercăm să eliberăm um, creditele bancare către IMM-urile, IMM-uri. De asemenea, încercăm o, o stabilizare a piețelor de uh, titluri și în curând um, vom veni cu o propunere în acest sens. Sperăm că uh, și Parlamentul va veni în întâmpinare pentru a sprijini investițiile în economia mai largă. Apoi, la anul viitor, vom revizui o serie de obstacole pe care Uh, le au IMM-urile și de asemenea vrem propuneri pentru uh, directiva privind um, prospectele de emisiune. Vrem ca acestea să fie mai ușor de înțeles de către investitori, mai uh, ieftine și mai rapide pentru companiile care vor să intre pentru prima oară pe piață. De asemenea, vrem să simplificăm procesele pentru companiile care deja au făcut emisiuni de prospect și vor să strângă din nou capital. În acest moment e vorba de cam 70% dintre prospecte și de asemenea Vrem să, uh, să dispară complet uh, cerințele de prospecte pentru companiile care vor doar să strângă niște sume mici. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea pe care o aveți împreună cu Econ privind această propunere și vreau să mulțumesc în special raportului. Mă bucur să văd că Parlamentul European uh, și-a stabilit un calendar ambițios. Sperăm că putem să-l respectăm. Sperăm că pot începe trialogurile înainte de vară pentru ca măsura aceasta să fie adoptată rapid. Acum, referitor la Uniunea Piețelor de Capital, și aici vrem să consolidăm uh, uh, piața unică pentru serviciile financiare pentru consumatori. În acest moment, uh, sub 3% dintre acestea sunt vândute transfrontalier, dar cu posibilitățile pe care le prezintă inovarea digitală, cred că acum avem o ocazie foarte bună de a conecta mai bine piețele europene, ceea ce ar însemna că consumatorii pot să Uh, aleagă mai bine produsul care le convine mai mult. Companiile pot să ofere servicii clienților unde ar fi aceștia și când europenii circulă în străinătate pot să ia uh, produsele um, care sunt esențiale pentru securitatea lor financiară um, cu mai multă ușurință. Cam acestea sunt uh, argumentele din spatele propunerii noastre privind um, serviciile financiare cu amănuntul. Am Uh, primit niște reacții foarte pozitive deocamdată, încă mai lucrăm la ele, dar reiesc clar niște tematici. În primul rând, este clar că furnizarea de servicii transfrontalieră este complicată de faptul că trebuie să se verifice identitatea clienților. Clar, e nevoie de cerințe de uh, securitate care nu ar trebui slăbite, dar um, serviciile merg pe cale digitală și trebuie să găsim uh, modalități mai bune de a identifica mai ușor um, uh, clienții de la distanță cu uh, semnături electronice și identificare electronică. Și cred că sectorul tehnologic um, și financiar reprezintă um, o ocazie foarte bună. Vreau ca acest lucru să meargă în folosul europenilor și în folosul consumatorilor în special. Cred că putem să învățăm unii de la alții cu privire la ce funcționează mai bine și să găsim noi abordări pentru reglementare. Ne uităm și la modalități uh, prin care consumatorii să fie conștienți de costurile ascunse pentru a face uh, alegeri mai uh, informate și de asemenea, încercăm să vedem dacă nu cumva în legislația noastră, fie ea și recentă, nu cumva sunt și lacune care să permită un tratament inechitabil al clienților. Sigur, vrem să profităm și noi pentru companii um, Um, să profite de aceste ocazii ca concurența și competitivitatea să, să crească. Încercăm să aflăm de la aceștia să vedem ce uh, îi reține să ofere servicii transfrontalieri. Cred că există o lipsă de informații cu privire la consumatori în mai multe state membre. Una dintre problemele cele mai spinoase la care va trebui să lucrăm este cum să le acordăm și companiilor și consumatorilor asigurări că dacă oferă sau cumpără servicii transfrontaliere vor putea să fie desfăgubiți, să aibă căi de apel. Și de asemenea trebuie să ne gândim la mai multe modalități prin care putem să protejăm interesele consumatorilor, mai multă transparență și mai multe opțiuni, ar trebui să fie politicile de la baza politicilor, um, principiile de la baza politicilor noastre. Și în ultimii ani am făcut progrese mari în um, creșterea transparenței, am uh, simplificat și am standardizat informațiile furnizate cetățenilor înainte ca aceștia să-și investească economiile în uh, produse pentru investiții, de exemplu, uh, produsele pe care le folosesc pentru fondurile de pensii. Um, esențiale, informații esențiale sunt acum furnizate uh, și acestea sunt acum um, uh, conexe mai multor tipuri de investiții. De asemenea, știam că um, calendarul era ambițios, o să încercăm să ne asigurăm că actele delegate relevante sunt adoptate înainte de vară. Uh, vom încercăm să vedem cu cum să venim cu niște orientări foarte bune. Planificăm și un atelier uh, tehnic, un seminar cu cei din industrie în iunie și, de asemenea, ne vom apleca pe cerințele legate de dezvoltarea informațiilor. Uh, ca să există mai multe uh, lămurări cu privire la reglementare. MIFID 2 ar trebui, de asemenea, să um, crească transparența și protecția investitorilor. De asemenea, facem evaluări mai bune pentru cei care cer credite. Am introduce o directivă privind um, creditele ipotecare, apoi PSD2 va face ca creditele să fie mai sigure și mai convenabile pentru clienții europeni și ne vom asigura că fiecare știe cât costă produsele. Am, am um, făcut același lucru și prin directiva privind um, asigurările. Cred că această legislație pe care încercăm să o aprobăm trebuie să fim atenți cum funcționează în practică. Și asta, asta la în baza apelului nostru de probe, de dovezi pe care vrem să le folosim pentru a înțelege mai bine impactul serviciilor financiare și a legislației pe care am adoptat-o în anii trecuți. Încercăm să controlăm criza, să consolidăm uh, stabilitatea financiară. A fost nevoie pentru acesta să venim cu multe norme și, într-adevăr, sectorul financiar a fost mai uh, rezistent, mai puternic. Însă, acum cumva suntem într-o altă etapă a ciclului pentru a sprijini investițiile și trebuie să revizuim aceste norme, să verificăm că într-adevăr funcționează așa cum au fost menite și că aduc creștere cât se poate de repede. Pe scurt, trei uh, teme care au reieșit timpuriu din uh, acest apel al nostru. Respondenții ne-au spus că în, uh, a, pe alocuri legislația noastră nu este suficient de proporțională, că s-ar putea să um, afecteze capacitatea noastră de afectare a economiei în ansamblu și um, au menționat uh, că um, povara conformității este mult prea grea uneori. Am uh, lucrat cu aceste reacții și vom veni cu o cale de gândire până în vară, dar oricum suntem atenți la aceste uh, abordări. Într-adevăr, trebuie să avem o abordare proporțională când e vorba de legislație, trebuie să fim prudenți în legătură cu orice ar putea să ducă la Um, reducerea lichidităților și mai mult și, într-adevăr, ar trebui să reducem poverile, astfel încât companiile să se poată concentra pe uh, servicii, pe uh, ce oferă clienților și nu că trebuie să bifeze căsuțe administrative. Există și exemple unde lucrurile poate nu merg așa cum uh, am fi vrut. De exemplu, modul în care a fost interpretată directiva privind asigurările auto, Aici um, trebuie să ne gândim că trebuie să aplicăm și bunul simț când facem norme. Am um, extins domeniul de aplicare la niște domenii care nu sunt legate de trafic și rezultatul a fost că um, victimele unor accidente care implică niște vehicule care au fost uh, folosite în construcții sau în uh, agricultură acum um, au ajuns să fie acoperite de acoperirea pentru terți um, um, care trebuie în mod normal suportate de către șoferii de autovehicule. Știu că știți acest lucru, mai multe guverne m-au uh, abordat în acest sens. Există temeri că decizia curții s-ar putea să aibă niște uh, consecințe foarte ample și în afara domeniului auto. Încercăm să vedem care sunt detaliile, sunt destul de tehnice, însă sunt hotărât să lămuresc situația și să găsim o cale de urmat cât pot eu de repede. Cred că dacă uh, le uh, abordăm împreună, acțiunile acestea uh, alcătuiesc un program destul de mare de consolidare a pieței interne și de um, Um, accesibilizarea piețelor financiare pentru consumatori. Este o abordare care se concentrează pe consumatori, pe opțiuni și pe încrederea de sine de a fi gata să um, um, revizuiești legislația, fie ea și recentă, să vezi dacă funcționează și dacă nu, să fii gata să o și schimbi. Am avut parte de sprijin uh, amplu de la Parlament, de la mm, statele membre, de la organizațiile pentru consumatori, uh, din partea industriei și sunt um, dornic să profităm de ocaziile pe care le avem și cu sprijinul dumneavoastră vom încerca ca piața unică să funcționeze mai bine și să îmbunătățim serviciile um, de care dispun uh, um, în fiecare zi consumatorii din întreaga Europa. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! E bine că ne reaminteți accentul pe care uh, îl punem tot timpul pe protecția consumatorilor, inclusiv în ce privește ser serviciile financiare. Avem 10 persoane care au spus că doresc să intervină. Ce facem? Haideți să facem două calupuri de câte cinci. Andreas Schwab. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă voi vorbi în limba mea maternă, limba germană. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea aceasta atât de precisă, care demonstrează competența dumneavoastră când vine vorba de aspecte financiare ale pieței interne și vă sunt chiar recunoscător pentru că la Consiliu ați spus care vă sunt prioritățile, ați încercat să le impuneți și cred că aici, la Parlamentul European, o să uh, mergem foarte repede cu aceste inițiative. Bineînțeles că va trebui să vedem uh, care vor fi consecințele acestor inițiative asupra pieței. În trecut, am adoptat o serie de măsuri, dar acestea nu au fost suficiente pentru a obține rezultate optime. Iată E clar că uneori se eh, decid niște lucruri, dar nu prea se întâmplă nimic. Ați spus ceva interesant. În Europa avem mult mai puțin capital risc la dispoziția startup-urilor. Și, în general, eh, pentru firmele din sectorul informatic, IT, așa Uh, spre deosebire de ce se întâmplă în Asia și în Statele Unite în acest sector. Astăzi, în Europa, așadar, avem această deficiență a capitalului de risc și iată că suntem în urma americanilor și în urma altor țări în acest domeniu. Iată, este foarte important să abordăm această chestiune și este chiar o piatră de hotar o astfel de, de, de măsură care sperăm noi în anii viitori să ne aducă la sporirea capitalului risc pentru aceste firme în următorii ani așadar. Ce veți face în acest sens și ce ne puteți spune în legătură cu uh, ceea ce cetățenii vor putea să facă atunci când veți adopta noi reguli referitoare la piața capitalului mobiliar. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, spune doamna Gebhard. Am văzut că au apărut în sectorul financiar o serie întreagă de noi modele de afaceri, business models și posibilități cum ar fi crowdfunding și așa mai departe. Lucruri interesante pentru viitor, promițătoare, dar care pot să uh, fie însoțite de o serie întreagă de pericole, de riscuri, pentru că trebuie să veghem la siguranța și securitatea implementării acestor instrumente. Comisia, ce va face Comisia în acest sens? Să se asigură că oamenii nu o să fie jefuiți, ca să zic așa, numai pentru că au luat uh, un credit pe internet, de pildă. Apoi, tot din perspectiva consumatorilor, am observat că se pot acorda credite particularilor chiar și pe, printr-un SMS și că poți tot așa printr-un SMS să uh, faci o colectă de fonduri. Arată interesant, dar s-ar putea ca oamenii să fie tentați și să ajungă la sapă de lemn, să se îndatoreze prea mult pe această cale. Unii oameni nu prea se pricep la gestionarea propriilor uh, bani. Aveți vreo intenție în acest sens, domnul Dalton? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur că sunteți aici, la comisia noastră, comisia IMCO. Uh, consilierul meu mi-a transmis o listă de întrebări pe care ar trebui să o adresez unui comisar când vine aici și de obicei uh, se întâmplă că Ați răspuns deja la întrebările mele, deci să văd cum mă descurc. Da, m-aș uh, referi la Uh, piața de capital și la serviciile financiare. Doamna Chefar a menționat noile modele care apar sau faptul că noile platforme preiau um, modele tradiționale. Un raport privind crowdfunding-ul a spus că nu e nevoie de o nouă reglementare în acest sector. Eu sunt de acord cu această abordare. Iar ieri, comisara Biancovska ne-a spus că va exista o comunicare în ce privește uh, um, platformele online. Asta ar putea să includă și acel crowdfunding sau finanțare participativă. Și atunci, care ar fi echilibrul pe care îl vizează Comisia, sper eu, și anume că atunci când vor veni noi propuneri acestea să nu înnăbușe cumva inițiativele deja existente, care funcționează pe, deja pe platforme. Apoi, tot așa, doamna Gerhard a făcut o aluzie la următorul lucru. Dacă piața unică funcționează așa cum se intenționează, ce se va întâmpla? Poate că vă, vor fi tot mai multe tipuri de plăți prin telefonul mobil, prin SMS, online și așa mai departe. Acestea se vor rezolta așa de mult și s-ar putea să pună în pericol modelele de afaceri tradiționale, care vor fi chiar uh, periclitate. Și atunci, Comisia, uh, cum să se pună la punct această piață de capital și aceste noi instrumente financiare care să permită celor noi să prospere, dar nici să nu înăbușe vechile uh, Uh, tradiționalele sisteme uh, de finanțare. Doamna Șaranțova, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, s-ar putea să pară că agenda dumneavoastră nu prea se potrivește cu ce facem noi aici la IMCO. Eu cred că prezentarea dumneavoastră a demonstrat opusul. Eu am pus o întrebare parlamentară oficială și mi-ați răspuns la ea la un moment dat Uh, e vorba de asigurările transfrontaliere auto. Am pus din nou această întrebare ieri pentru că este ceva ce mă preocupă. Au trecut 13 ani de când s-au adoptat ultimele reglementări în materie și pentru consumatorii eh, individual încă nu avem reguli clare legate de asigurările auto transfrontaliere. Poate că nu puteți astăzi să-mi dați răspuns în detaliu la această întrebare mea, dar poate ați putea să mă puneți cu întrebarea aceasta pe lista de priorități ca să primești și eu la un moment dat un răspuns. Al doilea aspect, eh, standardizarea Așa cum știți, Uniunea Europeană uh, urmează uh, un sistem și Statele Unite urmează un alt sistem de standarde. Și uh, apar diverse uh, discrepanțe. Există probleme legate de standardele de uh, securitate cibernetică din domeniul serviciilor financiare, de pildă. Uh, cum cooperăm cu americanii în acest domeniu, pentru că, pe de-o parte, trebuie să ne asigurăm că noi avem standarde înalte, dar, pe de altă parte, să ne asigurăm că standardele noastre capătă valență internațională, globală. Deci, aș dori să știu mai multe în acest sens. Aveam deja 8, uh, întrebă, 8 uh, uh, persoane care vreau să intervină și nu 10, deci puteți deja să dați răspuns primului calup de patru întrebări, spune doamna președinte. Da, o să încep cu două întrebări care sunt legate, legate de, deci de crowdfunding și de noile tehnologii, piața unică digitală, inovarea din acest domeniu, ce facem și cum abordăm toată această problematică. Pentru că, de fapt, ne găsim în miezul problemelor cu care ne confruntăm în sensul că ne gândim cum să protejăm mai bine consumatorii noștri, pe de altă parte, cum să reglementăm toate aceste evoluții. Pentru că dacă reglementezi prea timpuriu, atunci când de-abia a apărut inovarea respectivă, riști să sufoci, să năbuși acel elan inovator. Și, de fapt, asta este ceva negativ pentru consumatori. Și dacă acceptăm și poate fi demonstrat asta, că, de pildă, în domeniul transferurilor, beneficiile pentru consumatori există și sunt mult mai ieftine, de fapt, atunci, dacă se demonstrează acest lucru, asta înseamnă, bineînțeles, că în perspectiva furnizorilor tradiționali, asta poate să pună o mare problemă de concurență, de competitivitate. Problema este că majoritatea regulamentelor, de fapt, reglementează trecutul. Este o oglindă retrovizoare un regulament. Și de aceea avem multe regulamente care se bazează sau reglementează modele existente, modele tradiționale, clasice. Și dacă mă gândesc la copiii noștri. E clar că ei nu se mai orientează către um, tot ce înseamnă hârtie imprimată. Deci ei au o altă viziune digitală a lumii. Trebuie să vedem cum ne orientăm așadar. E bine să fim atât deschiși la minte cât și prudenți. În ce privește crowdfunding-ul, finanțarea participativă e un exemplu bun. Am zis așa că piețele în continuare sunt cu caracter național, e bine ca ele să se poată desfășura, însă, pe de altă parte, am zis ca situația să fie monitorizată cu atenție și voi continua să monitorizez situația și evoluția în următoarele luni și ani. Și, de pildă, abordarea din țările de jos, dar și din Regatul Unit, este una care se numește Regulatory Sandbox, adică un fel de spațiu de teren care permite firmelor și mai ales firmelor noi apărute să poată să se joace între ghilimele și, și să poată să-și pună la bătaie modelul de afaceri în cadrul reglementar actual. Iar cei care fac uh, reguli și reglementări să se inspire din ceea ce se petrece efectiv pe teren, în practică. Eu cred că e interesant și poate să fie o sursă de inspirație. Am putea să urmăm această abordare. Și pentru comisia dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine, uh, ne-ați spus că, de fapt, până la urmă e vorba de economia comportamentală sau comportamentelor uh, care trebuie ținută în minte atunci când reglementăm uh, tot ce înseamnă cadrul în care acționează firmele, întreprinderile. Totul depinde de comportamentul economic. Dar trebuie să aflăm și, bineînțeles, cum uh, se comportă și reacționează consumatorii. Și tot acest lucru trebuie luat în calcul când reglementăm. Mă refer de pildă la PRIPS. Trebuie să înțelegem ce informații interesează într-adevăr consumatorul, ce îl frapează, ce înțelege și ce reține și cum se motivează consumatorul în contact cu informația la care uh, are acces. Cam asta ar trebui să fie cumva esența uh, unui regulament sau altul și asta mi-aș dori să avem și noi. Și avem nevoie ca la comisie să avem o gândire convergentă pe aceste tematici și domenii. Cât privește asigurările auto transfrontaliere și schimbul de bune practici, de fapt, această întrebare este cea care m-a determinat pentru prima dată să facem o carte verde în legătură cu serviciile financiare cu amănuntul. Pentru că vedem cât de mari sunt discrepanțele de la o țară la alta. Și e suficient să înțelegi că atunci când vrei să închiriezi o mașină, diferențele sunt enorme uh, între o țară și alta. Și deci întrebarea dumneavoastră m-a determinat să mă gândesc la această tematică mai amplă, mai amplă legată, bineînțeles, și la, mm, la de tematica asigurărilor și iarăși de închirierile auto, auto, și este foarte clar că am avut o perioadă de sărbători și ajungi la aeroport, e ora două noaptea și vrei să închizi o mașină, ai copii mici și vrei să mergi la hotel, dar trebuie să, mm, form, trebuie să completezi un formular și trebuie să cumperi tot felul de chestii mm, sau să semnezi un formular cu foarte multe lucruri. Nu știi câte va costa, nu știi ce reguli ai legate de consumul de benzină. Și toate astea uh, în care, în contextul în care ești presat. Ești presat, într-adevăr, Uh, ca să semnezi un contract și această vânzare este efectuată în acest context. De aceea e important să avem transparență, pentru că atunci când închiriai, când ai crezut că ai închiriat, Uh, ai citit niște reguli și ai crezut că plătești ceva și când te duci la birou ca să închiriezi, chiar și la două noapte la aeroport, ai trezit că plătești cu totul altceva. În sfârșit, uh, schimbul de bune practici este foarte important. Mă referam la schimbul de bune practici cu americanii, cu Statele Unite, dar nu numai. Pentru că tot ce reglementăm noi ca reglementări financiare trebuie, bineînțeles, să facă obiectul unui dialog cu, cu, cu, cu americanii și să se îmbunătățească cooperarea um, în uh, amonte și, în general, cu, nu numai cu Statele Unite, dar și cu Asia, Pacific și așa mai departe. Cât privește discuțiile cu partea americană, discuțiile acestea se referă, în parte, la modul în care putem să îmbunătățim mediul de reglementare în amonte. Și este foarte clar că am discutat anumite, anumite aspecte legate de uh, echivalență. Au durat patru ani uh, discuțiile acelea, în particular, și de, um, asta pentru că nu reușisem să ne punem de acord în amonte uh, asupra anumitor orientări uh, de reglementare. Asta se leagă și de capitalul de risc, bineînțeles, și de faptul că noi pierdem în fața altora când vine vorba de accesul la capital, la capitalul de risc. Și am întâlnit mulți antreprenori care, într-adevăr, au probleme cu procurarea de capital și este clar că unii chiar au dorit uh, să obțină capital, nu au putut în Europa, s-au dus în Statele Unite și i-am pierdut ca și întreprinzători și cu Uniunea de Capital, piețe de capital, exact asta dorim, să facem ceva, astfel încât mai multe idei strălucite de afaceri să stea în Europa și să se dezvolte în Europa. Nu există o măsură unică, miraculoasă, pe care aș putea eu să o impun și să ne ajute să progresăm. Dar se pot face mai multe lucruri simultan, capitalul de risc, apoi facilități pentru acum, colectarea capitalului pe piețele publice. Altele măsuri se referă la simularea creditării pe căi tradiționale bancare, dar cât privește ce ne-a spus în legătură cu analiza de risc, sunt de acord cu ce diagnostic ați spus. Dacă este să comparăm dimensiunile economiei europene cu cea americană, suntem la nivel comparabil, dar uh, dacă e să ne gândim la ponderea capitalului de risc, aici suntem, bineînțeles, foarte în urmă. Nu mi-aduc aminte de cifre uh, precis. Aici este vorba de rezistența financiară. Uh, pentru că ce se întâmplă când finanțarea se reduce, când ai pus toate ouăle în același coș, nu mai sunt bani, așa cum s-a întâmplat. IMM-urile suferă, n-ai, suficiente, n-ai suficient capital, pur și simplu. Și cred că e bine că ne-ați solicitat uh, să efectuăm studii, să vedem ce dovezi sunt pentru a um, îmbunătăți situația. În general, eu sunt doritor uh, să aud tot felul de sugestii de legislații, tot felul de idei bune, pentru că dorim să facem ce se poate face mai bine. Uh, după criză s-au adoptat aproape 40 de acte legislative ca reacție, dar nu puteam să prevedem uh, nici la începutul și la sfârșitul acestui proces Um, legăturile dintre fiecare aceste acte legislative. Deci era imposibil, pur și simplu. Dar din punctul de vedere al firmelor, al consumatorilor și al politicienilor, dacă vedem că lucrurile nu merg, uh, e bine să se știe acest lucru. Avem nevoie de dovezi care să arate asta. Mulțumesc. Doamna Steller, doamna Grapini apoi. Doamna Catherine întâi. Domnule Catherine. I think oh, I'm sorry. first, Maria. Thank <laughs> you. Thank you sorry, sorry, sorry, I know you're very keen. I, I, was <laughs> <laughs> mă scuzați, m-a uimit și accentul scoțian, spune domnul comisar Hill. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. um, uh, so I, I want to ask, uh, make two points and, and... Două întrebări, două întrebări, deci Discuția este foarte interesantă și mă bucur că ne gândim tot timpul la consumatori, dar fintech este o poveste de succes în europeană, extraordinară. Evelyn vorbea despre securitatea cibernetică și că multe firme și concepte uh, de firme uh, și idei de, de, de, de afaceri sunt uh, atât de interesante, dar nu trebuie să fie sufocate de securitatea aceasta cibernetică. Pentru IMM-uri avem nevoie, bineînțeles, de acces la capital, de acces la formare, la competențe. Însă, ca să avem mai multe povești de succes, avem nevoie, poate, și de alte lucruri. Uh, M-aș rădi acum la părțile mai negative, pe care încă nu le-am uh, menționat. E vorba de PRIPS, de pildă. Ați vorbit de anumite aspecte legate de competențe aici. Vă veți întâlni cu uh, aceste firme în vară și trebuie să ne asigurăm că uh, într-adevăr, până la urmă, informațiile care vor ajunge la consumator au sens, înseamnă ceva. Și ce se pot face, domnule consumator, în cursul acestui proces pentru ca lucrurile să fășoară așa cum trebuie? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, Vicky, și încă o dată mulțumesc că ne dai ocazia să ne întâlnim cu domnul comisar. Domnule comisar, personal particip pentru prima dată la o întâlnire cu noastră și recunosc că mi-a plăcut foarte mult ce ați spus. Se vede că știți problemele. O să mă iau uh, de un răspuns al dumneavoastră dat la primul pan, prime, primele întrebări. Ați spus că un regulament este ca o oglindă retrovizoare care se uită înapoi. Eu aș vrea să vă întreb, nu credeți că trebuie să punem și o oglindă în față, pentru că un autovehicul nu merge bine pe drum dacă nu are și oglinzile din față. Și eu cred că într-un regulament, pe lângă faptul că ne uităm la ce n-a fost bine în urmă, trebuie să previzionăm. Eu vin din mediul de afaceri, de aceea vă propun acest lucru, să vă puneți și oglinzile din față. Apoi, se vede că știți foarte bine problemele dar eu vă spun ca și consumator că acum dacă merg la duty free în amsterdam sau în uh, paris mă întreabă din ce țară sunt înainte de a-mi da uh, ceea ce vreau să cumpăr. Și în, cred că nu este corect. Dacă spun din România, s-ar putea să mă trateze altfel. Eu cred că nu trebuie să mai uh, avem a, asemenea comportamente vis-a-vis de consumator. Să fie întrebat din ce țară vine și după aceea să-l servească. Uh, apoi, ați spus că uh, sunt trei teme importante. Proporționalitatea povara conformității, transparența și că știți că sunt obstacole. Puteți să ne spuneți, din perspectiva noastră, care sunt cele trei principale, top trei obstacole pentru IMM-uri și pentru consumatori, pentru că altfel nu le putem îndepărta dacă nu le cunoaștem. Eu sunt raportor alternativ la prospect și mă bucur că există un asemenea raport. A, toate amendamentele mele au fost îndreptate spre două lucruri. Unu, uh, să nu îngreunăm birocratic accesul la piața de capital, mai ales pentru cei mici, dar și pentru persoane fizice, că și ele trebuie să aibă acces, și doi, să avem o etică și o siguranță în accesul la piața de capital. Eu aș vrea, dacă ne puteți spune, care sunt, uh, în viziunea dumneavoastră, principalele probleme în accesul la piața de capital. Sergio. Gutierrez. Sí, gracias, presidente. Sergio. Eh, comisario. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, sunt uh, raportor privind carta uh, verde privind serviciile financiare cu amănuntul și de mm, adevărat că ați primit acest portofoliu într-un moment foarte complicat, pentru că din punct de vedere al serviciilor uh, financiare trebuie să faceți o muncă dublă. În primul rând să faceți o tranziție de a modelului, pentru că se schimbă foarte mult de la sectorul tradițional către digitalizare și, și să recuperați încrederea cetățenilor după o criză financiară care din 2008 nu face decât să le agraveze incertitudinea de la an la an. Deci e vorba de două provocări um, și în acest context avem această dezbatere în comisie. Întrebarea este, putem să garantăm că Uniunea Europeană poate să facă față acestor provocări globale prin legislațiile pe care avem acum în Uniune, putem să sporim încrederea cetățe- cetățenilor care e foarte strâns legată cu posibilitatea de a face o comparație între produse financiare, având în vedere că sunt 28 de uh, legislații naționale, cu minimul acesta de legislație europeană, putem să garantăm această securitate pentru cetățeni, pentru companii de exemplu, accesul la datele de, privind solvența. Avem acum uh, un um, um, sistem care nu include un uh, registru european. Se, oare uh, sistemul din acest moment le oferă cetățenilor uh, certitudinea de care au nevoie pentru a spori încrederea? Și apoi trebuie de asemenea să evităm ca normele fiscale din uh, prezent, normele naționale, Ehm, ehm, trebuie să evităm o uh, discriminare în funcție de reședință, în funcție de, mm, de exemplu, când e vorba de creditele ipotecare sau credite pentru alte produse. E vorba de mm, companii cumva ehm, uh, unice, dar cu uh, filiale în diferite state membre, dar tratamentul este diferit. Cred că nu putem să facem progrese pentru piața unică dacă o sucursală bancară mm, nu poate să ofere un serviciu financiar uh, cu amănuntul la nivel transfrontalier și um, dacă uh, ratele dobânzilor sunt foarte diferite de la o filială la alta. Deci trebuie să legislăm mai bine. Trebuie să lărgim, să extindem legislația pentru a face față provocărilor, pentru că legislația din prezent este clar um, insuficientă. Apoi um, vreau să mă refer de asemenea la fuziunile acestea europene în diferite domenii. Oare suntem pregătiți să confruntăm uh, aceste probleme cu legislația noastră pe toate um, căile, pe toate domeniile, protecția consumatorului, informații cu privire la situația financiară, solvență, securitatea pentru întreprinderi? Eu cred că nu, dar aș vrea să știu ce părere aveți și dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. So, Commissioner, I'm Domnule comisar, dacă îmi permiteți și mie, aș adresa trei întrebări. În primul rând, asigurarea auto, directiva care vizează acest tip de asigurare și uh, decizia curții. Legislația în domeniul asigurării auto mm, datează din 1972, dacă am înțeles eu bine. Și se folosește, se aplică autovehiculelor în trafic și nu și la alte autovehicule. Ori așa se ajunge la o incertitudine destul de mare. Dacă se extinde și la uh, sporturile auto, <clears throat> atunci pur și simplu nu mai poți să respecti legislația. Știu că e vorba de o chestiune foarte tehnică și că lucrați asupra ei în acest moment, însă am dori lămuriri. Vă rugăm să ne uh, faceți să înțelegem ce fel de modificări uh, vizați. Și din punct de vedere juridic, cum uh, va, se va desfășura acest, uh, acest proces, cine lucrează pe marginea acestuia. Până la urmă vreau să <laughs> întreb cu cine trebuie să vorbim noi și ce se va întâmpla pe viitor. Deci uh, ce, cum, când și cine. Apoi, noi primim uh, fel și fel de uh, mesaje din partea alegătorilor noștri și multe dintre ele privează, privesc serviciile financiare și criza acestora din unele țări. În centrul consumatorilor din Marea Britanie uh, primește cele mai multe întrebări în privința turelor în care se lucrează. Dar aș vrea să știu dacă doriți să abordați și chestiunea transfrontalieră, um, prisma transfrontalieră care privește acest lucru. A mai rămas doar un an, o lună până la referendumul uh, din Marea Britanie și uh, mulți dintre cei care doresc să Uh, părăsească Uniunea Europeană spun că oricum Uniunea Serviciilor nu a fost desăvârșită și nu, nici nu prea funcționează. Eu am spus uh, că, ba nu, din potrivă și mai ales în ceea ce privește serviciile financiare, uh, lucrurile chiar stau bine. Domnule comisar, ne-ați putea spune cât de important este pentru restul Europei ca Marea Britanie să rămână în uh, Uniunea Europeană a Serviciilor și cât de important este pentru economia britanică accesul la această piață. Ce se va întâmpla cu Marea Britanie în cazul în care uh, la referendum se hotărăște că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană? Iată, deci niște întrebări foarte simple. Da, de altfel am să uh, încep cu acest, această întrebare foarte simplă, pentru că tocmai care de a face cu uh, Uniunea Serviciilor. Da, e adevărat. Nu, aceasta nu funcționează în toate domeniile și nu funcționează cu fluxurile de capital, nu funcționează așa cum v-ați dorit dumneavoastră în ceea ce privește serviciile uh, adresate consumatorilor. Însă, în general vorbind, dacă e să vedem care sunt avantajele acestei piețe a serviciilor pentru Marea Britanie, Marea Britanie care face parte din Uniunea uh, Europeană, a, a, uh, putem vedea că a, uh, Regatul Unit a revenit un fel de nod european al serviciilor. Iar investitorii internaționali îmi spun că vor să vină în Marea Britanie pentru că îi atrag fel și fel de aspecte, precum flexibilitatea, limba, um, cultura britanică, mai ales în Londra, dar spun aproape înainte de toate că vor să investească în Londra, tocmai pentru că uh, e o poartă de intrare către o piață cu 500 de milioane de consumatori. niciun investitor internațional, de unde ar fi venit el, nu mi-a spus altceva, nu mi-a dat alt motiv. În ceea ce privește serviciile financiare bazate în Regatul Unit și ce ar presupune această ieșire pentru uh, modelul lor de afaceri, eu cred că uh, consecințele vor fi grave. Dezbaterea este îngreunată de faptul că uh, modelul argumentelor se tot schimbă, argumentele pentru a ieși, dar în ultima vreme tot spun ei nu, nu avem nevoie de piața unică, haideți să ieșim din ea. Ei bine, pentru serviciile financiare britanice, întrebarea s-ar pune, bine, bine, dar atunci cum ați mai avea acces la piața europeană și ce vor face investitorii internaționali, dat fiind că pe aceștia îi interesează în continuare accesul la piața unică europeană. Și ă, poate încetul cu încetul se vor muta în alte locuri de unde vor ă, putea avea asigurat un acces ă, simplu la piața unică europeană. Majoritatea modelelor de până acum de argumente nu dau niciun fel de răspuns clar. Practic, nu poți influența regulile dacă ieși. Apoi trebuie să treci prin procesul de echivalare. Și acestea iau de regulă un timp destul de îndelungat. Deci, practic, vă pot spune că eu nu văd nici o cale care să aducă mai multe obstacole în uh, calea uh, finanțelor și economiei uh, britanice decât calea ieșirii. Um, finanțele contribuie cel mai mult la taxele britanice, la exporturile britanice, deci trebuie să avem mare grijă cu schimbarea acestui model. Pentru că în ceea ce privește piața unică s-ar părea că sistemul funcționează, iar contribuția uh, uh, la bunăstarea Marii Britanii prin intermediul finanțelor s-a dublat în ultimii 10 ani și acest lucru în mare parte grație pieței unice. În ceea ce privește problematicile transfrontaliere, am fost întrebat uh, care cred că sunt cele mai mari uh, probleme pe care cred că ar, care cred că ar trebui să fie rezolvate în uh, viitor. Ei bine, cred că cea transfrontalieră face parte dintre acestea. Apoi, informațiile adresate consumatorilor în privința produselor disponibile, informații în privința naturii acestor produse, a costurilor și așa mai departe. De asemenea, informații în privința posibilității acordate investitorilor de a ști despre posibilitățile de investiție, despre oportunitățile de investiții, apoi practicile de supraveghere. Iarăși, și asta pot duce la anumite fricțiuni între piețe. Și, în general, obstacolele transfrontaliere deja existente. O parte din activitatea mea pe uh, Uniunea Piețelor de Capital vizează tocmai acest lucru, barierele, uh, să preia fiecare barieră transfrontalieră în parte și să o înlăture. Sunt întru totul de acord cu ceea ce ați spus și anume, uh, legislația trebuie să privească înainte, în față. Și tocmai de aceea mă atrag toate aceste idei cum că, uh, pe care le dezvoltă unii legiuitori, și anume de a încerca să reflecteze în mod inteligent pe marginea efectelor perturbatoare a inovării uh, digitale. Evident, potențialul uh, digitalului este uriaș. Cu siguranță, digitalul va schimba foarte multe din modelele deja existente, iar unele dintre modelele existente depind de, pia- de piețele naționale, de uh, ori, uh, digitizarea tocmai că va putea schimba toată această abordare. Evident, încrederea este foarte importantă. Poate nu am subliniat în, îndeajuns acest aspect și vă mulțumesc că mi-ați ridicat această minge la fileu. Când ați vorbit despre industria serviciilor financiare, este clar că ei știu cât de important este să recâștige uh, încrederea societății și consumatorilor. Cred că fin uh, inovarea financiară care va face ca oamenii să-și regândească întregul model, creează, cred eu, o nevoie de a regândi conceptul de încredere a produsului pe care, în produsul pe care îl vinzi. Deci, practic, te face să te gândești de la A la Z din nou la produsul tău. Trebuie să vezi ce fel de, de produs uh, vor consumatorii, cum pot eu să le asigur acest produs și așa mai departe. Sunt de acord, trebuie să mai progresăm, atât în ceea ce privește uh, Uniunea Piețelor de Capital, cât și serviciile financiare cu amănuntul. Tocmai de aceea am uh, vrut să vizăm clar serviciile financiare din perspectiva consumatorului, pentru că e foarte important. Ce încerc eu să fac este să uh, clădesc practic de la zero acest lucru, să am o abordare practică, să văd care sunt dorințele și nevoile oamenilor și încetul cu încetul să mă ocup de fiecare bucățică în parte. Deci să construiesc totul de jos în sus. Oricum, e clar că trebuie să știi încotro te îndrepți, însă Mie, eu din totdeauna am vrut să pornesc de la problemele practice cu care se confruntă uh, fie mediul de afaceri, fie consumatorii. E important, evident, să pui întrebările uh, potrivite și apoi să aduci soluții practice. Cred că atunci când ai registrat unele progrese în anumite domenii și când aceste uh, progrese pot fi probate și demonstrate, atunci ai o marjă de manevră mult mai mare pentru a înainta și pe celelalte domenii. Doamnă Ford, cred că putem găsi o soluție. Înțeleg uh, distincția distinția pe care o faceți dumneavoastră și anume că nu-i vorba de că e vorba despre costurile care se aplică anumitor um, um, sectoare în ceea ce privește asigurarea auto și că nu trebuie să punem bețene în roate anumitor sectoare industriale importante. Într-adevăr, trebuie să găsim o soluție practică. Înțeleg nerăbdarea, însă vă asigur că de cum vă voi putea da o dată Uh, veți fi prima pe care o voi uh, informa în această privință. În ceea ce privește uh, pachetul produselor de investiție, PRIPS, vă recunosc că calendarul mă preocupă și pe mine. în primul rând pentru că mă interesează foarte mult acest domeniu, dar și pentru că încă de la începutul mandatului meu am încercat, am încercat înainte de toate să înțeleg impactul pe care îl are legislația asupra oamenilor. Cred că modul în care clădești o legislație de încredere este prin a demonstra că legislația respectivă este una bună și apoi oamenii vor avea și încredere. În ceea ce privește calendarul, Uh, câteodată apar întârzieri uh, de la consilieri sau de la comisie, dar în acest caz uh, nu se va întâmpla așa. Vom avea consultări cu sectorul industrial, vom avea o reuniune în luna iunie cu reprezentanții sectorului industrial. Am spus că vreau să mm, respectăm calendarul propus inițial, chiar dacă acesta este destul de drastic, este pentru că beneficiile la adresa consumatorilor sunt foarte mari și de aceea trebuie să respectăm cât mai mult cu putință mm, calendarul pe care ni l-am impus inițial. Dar sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Trebuie să conlucrăm uh, cât mai strâns cu sectorul industrial pentru a asigura atingerea obiectivelor. În ceea ce privește uh, securitatea cibernetică, aveți dreptate. Fintech vine cu o parte dintre soluțiile la problemele noastre, dar Uh, cred că nu trebuie să intrăm legați la ochi uh, în uh, această um, dezbatere, dar nici să spunem din capul locului, vai, așa de riscant că mai bine să nu ne, să nu ne frigem. Nu, eu cred că trebuie să avem o abordare permisivă, dar să fim cu ochii deschiși și să vedem cum ne putem asigura că uh, această, acest lucru va putea fi folosit în interesul consumatorilor și mediului de afaceri în același timp. Eu cred că, până la urmă, concurența este bună pentru consumatori. Uh, Lord Hill, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc înainte de toate pentru faptul că în miezul preocupărilor dumneavoastră se regăsesc înainte de toate consumatorii. Vă mulțumesc și pentru uh, modul uh, foarte clar în care v-ați uh, exprimat punctul de vedere în privința unei potențiale ieșiri ale Marii Britanii din Uniunea Europeană. Încă o dată, vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!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

Bene, buongiorno, continuiamo i nostri lavori di Bună ziua, continuăm lucrările comisiei noastre. Acum discutăm propunerea de directivă privitoare la controlul și achiziționarea armelor de foc. Astăzi am ajuns la discuția amendamentelor. Prima discuție de acest gen a fost prezentate 847 de amendamente la noi, la comisia noastră, vom avea amendamente și din partea comisiei libe, acestea încă nu au parvenit. Astăzi avem ocazia să, ne, să discutăm pentru prima dată și dau cuvântul uh, doamnei Vicky Ford, președinta noastră, raportor. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru că ați alocat acest timp și pentru că ați preluat președinția ca să mă pot concentra pe ce spun ceilalți. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru interesul enorm pe care l-ați manifestat față de acest dosar. Așa cum am spus, cam 850 de amendamente. Foarte interesantă a fost experiența pentru mine când le-am citit. Din păcate, n-am Uh, primit decât traducerea în uh, engleză în ultimele zile și vreau uh, să mă asigur că putem să le examinăm pe toate așa cum trebuie. Mulți colegi au venit cu un fel de variațiuni foarte utile la sugestiile mele inițiale, ceea ce cred că ne ajută să ne îndreptăm către un consens. Au fost uh, câteva domenii în care am venit și eu cu niște sugestii suplimentare, mai ales când e vorba de marcaj. A fost clar din discuții că în unele situații tehnic nu se poate face marcajul fiecărei componente la fel, pentru că dimensiunile diferă, natural la fel, deci încă mai avem de lucrat la asta. Cât despre schimbul de date, e clar că e nevoie ca acesta să funcționeze bine, într-o manieră de jos în sus, deci uh, trebuie ca autoritățile uh, naționale să poate fi notificate, apoi acestea între ele să facă schimb de informații. Cred că ne îndreptăm către o soluție viabilă. Încă mai avem un pic de lucrat împreună cu Comisia Libe. Apoi, în ceea ce privește regulamentul privind dezactivarea, am auzit foarte multe lucruri de la cetățeni cu privire la deruta provocată de regulamentul acesta în prezent și asta mă face să fiu din ce în ce mai conștientă de faptul că a fost o propunere pripită care a avut lacune mari și, ca urmare, propun ca întreg regulamentul acesta să fie inclus în acest document ca o anexă, ca să ne asigurăm că statele membre și Comisia se concentrează pe deplin pe nevoia de a lucra, de a modifica acest regulament privind activarea, pentru că trebuie să funcționeze până la urmă concret, pentru că sunt mari uh, preocupări legate de regulamentul adoptat în noiembrie. De asemenea, am venit cu niște amenamente cu privire la conversii. Anexa A6 se vorbește despre um, armele care sunt convertite trec de la semiautomate la automate. Acestea ar fi uh, amendamentele în această a doua serie. Le mulțumesc celor care le-au uh, semnat împreună cu mine. Apoi, în ceea ce privește lista de voturi, am avut o întâlnire cu raportorul din umbră și cu alți membri aseară. Am încercat să fiu transparentă și să avem o, abordare cât se poate de democratică, astfel încât uh, membrii să, pot, uh, să poată vota cu privire la cât mai multe amendamente cu putință, să nu le împachetăm pe toate în compromisuri, să avem mai degrabă un fel de clastere, de grupări astfel încât să le includem pe ale noastre și pe cele de la Comisia Libe. Avem o serie de opțiuni. Pachetul 1, dacă pachetul 1 pică, trecem la alt pachetul 2 și o să încercăm să votăm în blocuri, în grupări cât de mici posibil, să nu fie prea mari, niște compromisuri din acelea masive, imense. Cred că nu am complicat lucrurile mai mult decât de obicei prin această procedură, dar um, prin aceasta avem mai multă transparență și putem avea discuții mai, uh, mai clar uh, cu uh, Consiliul și cu statele membre. Acestea vor ști mai clar care este poziția Parlamentului. Acestea fiind spuse, am început să lucrăm uh, la proiectul de compromisuri, dar am primit destul de târziu uh, traducerea și având în vedere complexitatea și dimensiunea acestora, propun ca votul să fie amânat pentru luna iulie, astfel încât să avem timp suficient la dispoziție să ne iasă bine compromisurile, astfel încât toată lumea să le vadă, să avem o abordare cât se poate de transparentă în uh, lista de vot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnei președinte, doamna raportor. Eu o să încep cu primul tur de orizont al intervențiilor raportorilor din umbră, din partea PP, Corața Bild, nu știu cum doamna Bild nu este prezentă, Andreas. Așa cum a spus, m-a rugat doamna raportor din umbră, Ana Corața Bild, să prezint pe scurt uh, opinia pe care vrea să o prezinte în numele său și al pp ului cu privire la acest dosar pentru noi este foarte important să reiasă clar faptul că suntem uh, foarte recunoscători, uh, doamne raportor, pentru abordarea foarte constructivă în acest dosar. Am spus, uh, cred că destul de clar, unde am putea să găsim compromisuri. În primul rând, trebuie să Uh, ținem cont de preocupările sportivilor, vânătorilor, dar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că există o siguranță cât se poate de mare când e vorba de circulația armelor. Propunerea um, doamnei raportor uh, de amânare a votului până în luna iulie n-ar trebui să ne împiedice să facem tot ce putem uh, face în acest sens pentru ca lucrurile să um, se regleze cât se poate de repede. Sunt uh, câteva aspecte unde doamna Corața Bilt are câteva propuneri în, în detaliate. Mi le-a dat în engleză, așa că o să le spun în engleză. Deci sunt o serie de schimbări care vizează în primul rând uh, uh, componentele esențiale și marcajul. Trebuie să se asigure trasabilitatea, dar PPO poate să, uh, să, să fie de acord cu marcarea componentului dacă este fezabil. Trebuie să avem totuși o abordare pragmatică și cred că acest lucru se îndreaptă cam în aceeași direcție pe care a menționat-o și Vicky. Apoi, la modificare, este esențial ca proprietarii să poată să, face, să facă singur niște modificări minore, fără să trebuiască să aibă nevoie de o înregistrare. Dacă, într-adevăr, categoria armei de foc se schimbă, atunci, sigur, uh, se poate face o modificare. Apoi, um, este vorba de colecție mm, din muzee, din punctul de vedere al anei, statele membre ar putea să autorizeze uh, anumite persoane pentru colectarea uh, și studiul uh, armelor de foc din categoria A, cu condiția ca acestora să se facă măsuri de depozitare sigură. Apoi, încă un punct esențial, este vorba de controlele medicale, articolul 5, alineatul 2 considerăm că este important să ne asigurăm că doar persoanele care pot, din punct de vedere fizic și mental, sunt apte să aibă o armă de foc să poată să o facă. Din acest punct, uh, controlele trebuie să fie hotărâte de către statele membre. În felul acesta, cred că se pot evita multe probleme care um, apar în propunerea Comisiei Europene. Încă un lucru, este vorba de vânzările la distanță. Articolul 6, unde doamna Corața Bil propune ca uh, interzicerea um, com- comerțului prin e-mail și pe internet e prea mult. Consideră că în acest fel oamenii din zonele rurale au o situație prea îngreunată și din punctul de vedere trebuie să se asigure de către statele membre că aceste tranzacții se pot uh, efectua cu efectuarea identificării necesare pentru astfel de tranzacții. Apoi mai este o o problemă legată de limitarea licențelor pentru anumite categorii de arme de foc, dar cred că suntem destul de aproape de ce a prezentat Vicky, nu la această reuniune, ci la anterioara. Deci aș spune că propunerile de modificare ar contribui uh, ar consolida uh, raportul, ar contribui la uh, preîntâmpinarea infracționalității și considerăm că o dacă se face o interzicere pur și simplu, n-ar face decât să îngreuneze povara. Dar sunt sigur că vom ajunge la un uh, compromis care să ne convine tuturor. Mulțumesc! Domnule Schwab, Mulțumesc! Domnule Schwab, nici Sergio Coferati nu este prezent, doamna Gephardt îl reprezintă, știu asta. Thank eh, you, eh, Nicole. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și vreau să mulțumesc uh, și domnului Coferati, care s-a implicat foarte mult, a depus multe eforturi, însă n-a putut să participe la această ședință și m-a rugat să-l reprezint. Așa că și eu, în calitate de coordonator al SND-ului, accept uh, um, propunerea de amânare a votului. Cred că trebuie să pregătim cu mare atenție un uh, dosar care este foarte important. Deci suntem de acord cu această propunere de amânare. Domnul Coferati mi-a notat câteva lucruri cu privire la aspectele cele mai importante ale acestei propuneri pentru noi, cei de la SND. În primul rând, marcarea marcajului componentelor esențiale. E esențial să asigurăm trasabilitatea de aceea, componentele esențiale trebuie să fie marcate corespunzător. Cât despre um, almele de semnalare, ele trebuie să se rămână în categoriile în care au, um, s-au încadrat înainte, iar arme de alarmă trebuie să fie încadrate în categoria C. Apoi, controlele medicale reprezintă o chestiune foarte controversată, discutată și în comisia noastră. Grupul nostru consideră că înainte ca o persoană să aibă dreptul de a utiliza o armă, ar trebui să treacă printr-un control medical, să se constate dacă este apt. Sigur, um, sistemele medicale ale statelor membre sunt foarte diferite și probabil că ar trebui să rămână la atitudinea autorităților naționale. Acestea trebuie să hotărască dacă trebuie să se facă o monitorizare continuă sau nu. Să se verifice în continuu dacă persoana respectivă încă mai este aptă să dețină o armă. Dar, așa cum am spus, acest lucru trebuie lăsat la latitudinea autorităților naționale. Cât despre muzee și colecționari, aici avem uh, multă flexibilitate când e vorba de muzee, pentru că um, sunt aspecte culturale, istorice implicate aici și trebuie să existe posibilitatea, totuși, că se iau măsurile de siguranță necesare, dar același lucru nu se aplică și pentru colecționar, că nu avem o definiție unitară în Uniunea Europeană despre ce înseamnă un colecționar și vrem ca colecționarii să fie tratați la fel ca orice alt cetățean. Să nu se facă o categorie specială. Cât despre vânzările la distanță, sprijinim ce a propus uh, Comisia și anume ca aceste vânzări să nu se facă decât prin intermediul unor dealeri autorizați, comercianți autorizați. Suntem mai flexibili când e vorba de muniție. Vânzarea de arme nu este la fel de frecventă ca cea de muniție și um, vânătorii Uh, sportivii de obicei cumpără astfel de, de muniții mai, mai des, deci trebuie să avem o, o abordare un pic diferită. Solicităm statelor membre să creeze norme pentru depozitarea în siguranță a armelor și a muniției și, mai presus de toate, să se asigure că armele și muniția să fie depozitate separat, să nu fie la oaltă, pentru a reduce riscul ca o persoană neautorizată să le folosească. E un lucru esențial pentru noi. Cât despre categoria A6 și categoria A7, reprezintă un punct foarte important. Suntem, ca, suntem în favoarea um, includerii Um, în categoria 6 a armelor care au fost transformate în arme semi-automate, pentru că s-ar putea ca aceste arme să fie convertite din nou în arme automate. Și de aceea acestea ar trebui să fie încadrate la A6, să rămână acolo. Cât despre A7, propunem să nu fie examinate armele în funcție de cât sunt de periculoase, ci în funcție de aspectele tehnice. Ar trebui ca aceste aspecte tehnice să fie îmbinate cu alte propuneri făcute, mai ales cele legate de excepțiile pentru apărare și securitate națională. Mă gândesc aici, de exemplu, la problema finlandezilor pe care trebuie să o reflectăm sau organizațiile pentru uh, tir sportiv De asemenea, propunem uh, perioade de tranziție, soluții temporare, tranzitorii, în ceea ce privește uh, transpunerea dispozițiilor privind categoriile A6 și A7. Considerăm că ar trebui să lăsăm suficient timp la dispoziție pentru ca aceste modificări să poată fi operate, astfel încât uh, sportivii să nu se afle peste noapte într-o situație de ilegalitate pentru că n-au avut timp să obțină autorizația corespunzătoare. E foarte important. Și, în sfârșit, uh, aș dori să spun, um, așa cum spune Comisia destul de des, că nu încercăm aici să um, îi enervăm pe sportivi, pe vânători, să-i supărăm nu vrem să ne legăm de armele lor, ei se încadrează în categorii pe care nu le modificăm. E vorba aici, într-adevăr, să tratăm aceste, acele arme care sunt cu adevărat periculoase și care s-ar putea afla în circulație. Kalashnikovuri, dar nu sunt singurele, sunt tot felul de echipamente militare care nu ar trebui să ajungă pe mâinile cui nu trebuie, pentru că sunt foarte periculoase. Pe acestea încercăm să le reflectăm aici. Eh, eh, mulțumesc foarte mult din partea ALDE, doamna Șaranțova. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru munca uh, foarte grea depusă la acest raport uh, și pentru faptul că a reușit să țină cont de comentariile și de opiniile tuturor părților interesate, care până la urmă vor fi afectate de această legislație nouă intrăm într-o etapă foarte importantă a pregătirii poziției Parlamentului uh, pe acest dosar foarte important. Au fost uh, foarte multe amendamente depuse, ceea ce arată cât este de delicată chestiunea și că propunerea Comisiei a fost departe de a fi acceptabilă pentru mulți dintre noi. Am fost însă mulțumită să văd că majoritatea amendamentelor Uh, din partea diferitelor grupurilor, grupuri politice au fost uh, consensuale pe o serie de măsuri cheie. Și apoi am avut și un uh, rezultat încurajator în Comisia Libe, ceea ce arată um, care este direcția pe care vrem să o aibă această tematică, acest dosar. Și sperăm că acum și Comisia și Consiliul înțeleg mai bine care ne sunt prioritățile. În general, Pot spune că sprijin multe dintre amendamentele înaintate și sper că vor reprezenta o bază bună pentru un uh, uh, compromis bun în raportul final, ceea ce înseamnă că orice propuneri cu privire la recategorizarea armelor semiautomatice ar trebui să fie limitate, dar um, um cu eliminarea um, completă a categoriei A7, cele care sunt transformate armele semi-automate care au fost transformate din uh, arme automate mm, pe care propunea să le interzică mm, mm, Comisia. Acum avem o altă serie de propuneri și sperăm că vom putea să ajungem uh, la un compromis bun și la această categorie. Oricum, sunt sigură că va fi o provocare să venim cu amendamente de compromis, însă aștept cu interes uh, la cât se poate de multă cooperare cu domnul raportor și cu ceilalți raportori din umbră pe acest uh, raport. Mulțumesc! Domnul Șaranțova. Mulțumesc foarte mult, doamnă Șaranțova. Nu văd pe nimeni de la GUE și nici raportor din umbră, așa că dau cuvântul imediat domnului Durand de la Verzi. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Vicky, o să spun asta de fiecare dată, dar oricum mulțumesc pentru munca depusă. Sigur că trebuie să ne alocăm timp, suntem perfect de acord să amânăm pentru luna iulie dacă trebuie. Este un subiect, am văzut de la bun început, uh, că, bun, a început cu chestiune delicate, dar um, pas cu pas uh, revenim la ce este important, mai multă securitate pentru viața cetățenilor din Europa, care n-au nimic de a face cu uh, terorismul sau cu um, uciderile în masă. Deci e foarte important să ne alocăm timpul necesar. Mă bucur și eu că încercăm uh, puțin uh, câte puțin să îi acordăm acestui text un conținut mai consensual și mai pragmatic. Vreau să revin acum la categorii. A șapte. Am spus din capul locului și aici sunt de acord cu ce a spus Evelyn în numele lui Sergio Coferati. Această chestiune a Uh, modul în care arată uh, uh, arma, ce, cu ce seamănă, nu, e, nu merge din punct de vedere juridic. Pentru că este important să ne gândim la destinația armei. Nu putem să uh, golim această categorie, ci să o umplem cu criterii, criterii obiective. Nu intrăm acum în detalii, dar noi propunem, de exemplu, că puștile care pot fi transformate cu încărcătoare care să permită peste șase trageri ar trebui să fie le, um, încadrate mai bine și așa mai departe. În orice caz, nu intru acum în detaliile tehnice, dar vom veni cu propuneri de compromis. Acum, uh, în ceea ce privește muzeele și colecționarii și eu avem, și noi avem aceeași poziție ca și cea exprimată de uh, Evelyn pentru muzee uh, suntem de acord, dar colecționarii nu ne oferă aceleași garanții și nu ar trebui să aibă același tratament ca muzeele. Apoi, în ceea ce privește schimbul de informații informatic, sigur, este un subiect foarte important pentru noi, la fel și cea a verificărilor medicale, pentru că uh, trebuie să existe o consultare fizică și prezența fizică. Vorbim până la urmă de comerțul de arme. Același lucru și când e vorba cu, despre plata cash cu banii chizi. E foarte important să existe dovezi legate de tranzacționare. Și apoi considerăm că e important să existe asigurări uh, pentru uh, deținerea și utilizarea armelor. Este minimum de garanții care trebuie oferit. Cam atât. Încă o dată, Vicky, mulțumesc și bravo pentru această uh, treabă bine făcută și sunt sigur că vom ajunge la un compromis pe acest subiect. Domnule Duran, per... Mulțumesc, domnului Duran. Domnul Ivaschevici de la EFD acum urmează. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, în primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei Ford. Nu numai să-i mulțumesc, dar chiar să-i aduc un omagiu aici pentru toată munca <clears throat> enormă pe care a depus-o uh, pe un dosar atât de complicat. Aș dori să spun că sunt de acord cu amânarea votului um, pentru luna iulie. N-aș intra acum în detalii. Da, pot să vă spun că sunt pentru uh, anumite măsuri legate de testele medicale, de asemenea niște prevederi specifice care vizează achiziționarea online. Cât privește A7, s-a spus totul despre această categorie, nu aș intra în mănunte, însă aș face o observație cu caracter general. Mi-e teamă că, concentrându-ne pe amănunte, uităm un lucru, și anume interesul general al publicului. Pentru că astăzi vorbim mult despre terorism, despre criminalitatea organizată și despre alte fapte de acest gen, însă trebuie să nu uităm că criminalii și teroriștii nu o să respecte niciodată legislația. Cred că ar trebui să ne asigurăm că aceste prevederi ale noastre sunt clare, sunt ușor de pus în aplicare și să nu primejduiască statutul anumitor consumatori. Mă gândesc iarăși la tirul sportiv, mă gândesc iarăși la vânătorii. N-ar trebui să le complicăm viața cu reglementările noastre. Așadar, aș face un apel. Aș lansa un apel. Haideți să nu uităm interesul cetățenilor, uh, interesul consumatorilor. Uh, nu putem să ne concentrăm tot timpul pe teroriști și pe criminali. <laughs> Mulțumesc, domnule Vaschevici, din partea ANF, doamna Trusinski. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Având în vedere multele amendamente depuse, Trebuie spus că foarte puțină lume, de fapt, își dorește adoptarea acestei directive, în ciuda faptului că doamna raportor s-a implicat foarte mult acest dosar. Este totuși trist uh, când se vede că uh, tot ce se face este să se dea apă la moară Comisiei Europene, care ne-a dus pe masă o propunere foarte controversată. Ar trebui să se uh, impună uh, interpretarea strictă a directivei în curs, uh, mai ales când vine vorba de dezactivări. Pentru că fie toată lumea respectă așa cum trebuie directiva europeană, peste tot în Europa, fie această directivă este pusă în aplicare în mod prost și atunci Schengen nu poate să mai uh, existe, fiind uh, primejduită. Iată de ce aș dori, sau grupul meu dorește să se retragă această directivă și să se întoarcă înapoi textul Comisiei Europene, pentru că pierdem timpul. Singurul punct de consens uh, uh, pe care pot să-l exprim este uh, cel conținut în amendamentul 91, în care, printre altele, grupul meu cere retragerea directivei. Când vine vorba de clasificarea armelor de foc din directiva actuală. Dacă sunt respectate prevederile actuale, poliția știe foarte bine ce trebuie să facă. Deținătorii de arme de foc, uh, dacă sunt controlați așa cum trebuie, nu uh, au de ce să fie obiectul suspiciunilor. Nu trebuie nici Comisia Europeană și nici alte persoane să vină și să le primejduiască libertatea acestor persoane. Uh, Uh, Comisia Europeană ne spune că armele sunt uh, ceva foarte rău și că um, cei care dețin arme trebuie să fie reglementați. Însă, clasificarea armelor de foc este de fapt anulată printr-o serie de amendamente depuse acum. Directiva 91 stipula foarte bine clasificările care se impun iar cât privește armele de patrimoniu, va fi foarte greu pentru autoritățile franceze să se conformeze. De asemenea, amendamentul 840, 841 cer uh, retragerea directivei care se referă la neutralizarea armelor de foc, pentru că armele de colecție devin pur și simplu niște fiare vechi și nimic mai mult. Cât privește uh, piața neagră și traficul de arme. Este foarte clar că nu asta trebuie să urmărească Comisia Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult! Șase persoane s-au înscris să vorbească. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Șapte persoane. Eu zic să nu depășim mai mult de două minute fiecare ca să putem să terminăm la 12.30, așa cum am prevăzut. Începem cu doamna Grapini. Maria. Mulțumesc mult, uh, domnule președinte. Uh, nu mai repet, toată lumea a spus, a fost un raport greu. Uh, Vicky a lucrat foarte mult și le mulțumesc tuturor raportorilor, evident și lui Sergio. Eu am cosemnat foarte multe amendamente. Evident că este un raport senzitiv, foarte multă lume a reacționat uh, Uh, ne apostrofează în țară, ce vreți voi să faceți acolo, nu mai lăsați colecționarii. Dar eu cred că nu trebuie să dăm înapoi, trebuie să clarificăm niște lucruri. Pe lângă amendamentele cosemnate, eu vreau să vă informez că am cinci amendamente uh, pe care nu știu cum le va puncta raportorii, dar eu le cred relevante. În primul rând, nu am văzut în propunerea comisiei și nu am văzut nici, poate mi-a scăpat din multele amendamente, uh, Uh, o precizare clară cine este responsabil la furtul armelor. Să nu uităm că sunt arme furate și cu armele furate sunt omorâți oameni. Ei bine, eu am propus un amendament în care să clarificăm cine are responsabilitatea în cazul furtului unei arme uh, și eu cred că proprietarul în primul rând. Al doilea, sigur, uh, Cred foarte mult că perioada de autorizare de cinci ani este foarte lungă. În cinci ani se pot schimba multe lucruri și de aceea am propus o perioadă mai scurtă, de trei ani. Ehm, de asemenea, nu cred că este bine să menținem propunerea Comisiei ehm, legată de vârsta ehm, copiilor, pentru că vorbim de copii, vârsta sub 18 ani pentru a putea să fie deținător de arme de tir și vânătoare sub îndrumarea părinților. Eu cred că trebuie să ne oprim doar la tir, la sport și nu la vânătoare. Un copil de 16 ani nu văd de ce ar trebui să aibă acces la o armă de vânătoare. Și ultimul ultimul lucru pe care uh, vreau să l uh, subliniez este cel legat de controlul medical. Aici s-a spus și de către grupul meu și de către celelalte grupuri uh, că este, mm, și sunt de acord, este nevoie să rămână la latitudinea statelor membre. Însă, dacă nu armonizăm totuși și nu specificăm la ce interval trebuie făcut uh, controlul medical uh, oamenii circulă avem libera circulație a oamenilor oamenii pot circula cu arma lor dintr o țară în alta și dacă într o țară controlul medical se face la cinci ani și între timp omul a nebunit uh, omoară oamenii din altă țară deci eu cred aici că trebuie să fim foarte atenți cum cuprindem în raport controlul medical și cum facem ca să existe siguranța circulației Uh, uh, deținătorilor de arme în piața internă. Mulțumesc! Grazie, onorevole Grapini, onorevole Fielner. Mulțumesc, domnul Fielner. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamnei Ford pentru că am lucrat foarte bine împreună, a fost foarte constructiv, însă eu aș avea o abordare ușor diferită, dacă îmi permiteți. Eu am fost foarte critic față de propunerea comisiei și față de modul în care comisia în general a abordat uh, acest subiect. Am înțeles că Comisia dorea să arate dorința sa de a activa, de a acționa, mă scuzați, mai ales ce s-a întâmplat în toamnă, însă despre ce vorbim aici? Vorbim aici despre uh, arme uh, deținute legal și asta nu are nicio legătură cu armele deținute ilegale care vor fi folosite întotdeauna scopuri de uh, terorism și exemplele acestea cu semi-automatele sau vizitele medicale sunt tot atâtea detalii care nu îi vom ridica niciodată pe teroriști să facă ce știu să facă. Apoi, câte crime, câte crime pot fi legate, gat, de, legate de armele deținute legal? Încă nu mi s-a dat niciun exemplu. Cât de mare este problema? care sunt dimensiunile problemei. Însă Comisia încă nu ne-a spus cât de mare este această franjă. Și încă o dată, despre câte arme vorbim aici? Pentru că domnul Durand, pe care îl văd aici, el a spus foarte clar că definiția este foarte vagă, definiția semiautomatelor. Și atunci întrebarea mea este aceeași. Despre câte arme vorbim? despre câte arme vorbim și pe care vrem să le interzicem. Câți oameni sunt afectați de această problemă și câți oameni vor fi afectați de interzicerea aceasta preconizată. Încă nu mi s-a dat un răspuns la asta. Și atunci, cred că, până la urmă, mi se pare că lucrurile s-au precipitat. Comisia a venit cu o propunere pripită. Dacă ar fi răspuns la cele două întrebări și dacă ar face-o și acum, și-ar da seama că trebuie să o ia de la capăt și să renunțe la propunerea actuală și să reglementeze tot ce înseamnă armele deținute ilegal și nu cele deținute legal, pentru că nu ni s-a descris problematica, nu ni s-a spus cine este afectat și nu ni s-a spus cine va fi afectat uh, pozitiv de reglementare și înseamnă că s-a pierdut o ocazie. Mulțumesc, domnule Fielner. Vă rog frumos, nu uitați două minute, pentru că se adună 10 secunde aici, 10 secunde acolo și uh, termite, terminăm prea târziu față de timpul uh, afectat. Domnul uh, Halland, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E bine că avem multe amendamente pentru că multe dintre ele arată cât de disproporționată este propunerea și cât de amănunțită este ea în sens negativ. Doamna raportor însă a făcut multe pentru a curăța uh, toată această uh, mulțime de amendamente. Categoriile A6 și A7 sunt vizate aici, dar de asemenea se propune o recategorizare a armelor de foc în general și această abordare a fost respinsă de LIBE. O altă problemă importantă se referă la interzicerea totală sau aproape totală a categoriilor a armelor din categoria a8, ceea ce ar duce la o devalorizare completă a armelor de colecție, care deja categorie este suficient de bine reglementată și, și Libe a respins și aici. În sfârșit ar trebui să respingem vizitele medicale obligatorie, precum și licențele obligatorii în aceste cazuri, pentru că se va spori um, birocrația și așa mai departe. Și aici respindem. În sfârșit, eu sprijin amendamentul 1 să respingem cu totul propunerea Comisiei, care încalcă orice fel de principii de bună reglementare. Comisia ar trebui să profite, între ghilimele, de ce s-a întâmplat în anul trecut, în noiembrie, la Paris, pentru a avea, în sfârșit, o propunere dar nu cu coloratură ideologică, așa cum a făcut-o. Este foarte clar că atitudinea Comisiei de-a lungul audierilor a fost incredibilă din acest punct de vedere. Comisia, Parlamentul European trebuie să îndrepte situația, iar noi datorând cetățenilor noștri o bună reglementare. Mulțumesc! Urmează doamna Șenalova. Mulțumesc foarte mult! domnule președinte, împreună cu colega, colegii mei am uh, prezentat multe amendamente, multe au fost evocate aici deja. În general am sprijinit uh, linia doamnei raportor, vreau să-i mulțumesc pentru că a fost foarte pragmatică când vine vorba de colecții, de copile după arme, precum și cât privește dezactivările de arme. Am prezentat multe amendamente legate de studiul de impact uh, din Republica Cehă. Conform acestei, uh, acestor experți, amendamentele și modificările preconizate sunt uh, de fapt contraproductive și vor afecta eforturile noastre de a contracara armele ilegale. Pentru că eforturile de recategorizare ale armelor automate, automate vor putea uh, să fie lacune prin care să strecoare cei care doresc să dețină arme ilegale. Categoria A7 dorește să fie, uh, se, dorește, se dorește să fie înlocuită de către doamna raportor și, de asemenea, se vorbește despre conversiunile Uh, armelor de la A6 și la A7. E vorba de proceduri tehnice care nu pot fi, nu au fost aprobate de către autoritățile de resort din statele membre. Ar trebui să existe anumite derogări și excepții pentru aceste arme de obținerea acestor arme. În sfârșit, vreau să vă spun că există țări în care legislația de bună calitate, care este bine respectată, există și m-aș referi la aceste uh, experiențe pozitive pentru a îmbunătăți cooperarea între statele noastre membre, pentru a îmbunătăți trasabilitatea și încă o dată mi-ar place să ne concentrăm mult mai mult pe armele ilegale de care se folosesc teroriștii. Doamna Bolzan, mulțumesc! Această directivă a suscitat foarte mult interes în statele membre. M-au contactat și pe mine mulți uh, cetățeni și principala lor uh, problemă era o distinție clară între arme de foc veritabile și copii și eu sprijin uh, această distinție. Acum 20 de ani țara mea trecea printr-un război din păcate, avem multă experiență în acest sens. Eu am experiență de-a lungul carierei mele profesionale. Eu uh, am fost implicată în examinarea persoanelor care dețin arme de foc. Știu cât de importante sunt aceste vizite medicale obligatorii în acest sens. Deci am propus un amendament ca aceste uh, examinări medicale, vizite medicale să fie obligatorii și pentru comercianți și pentru proprietari. De asemenea, amendamente am depus uh, pentru uh, stocarea, așa cum se cuvine, a armelor, o stocare adecvată, pentru că multe pericole provin dintr-o stocare, uh, cum să spun, neglijentă a armelor de foc. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Borzan, doamna Rozier. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și doamnei uh, raportor, așa cum m-au mulțumit și alți colegi. Sunt de acord cu ce a spus uh, doamna Evelyn Gebhardt, raportoarea noastră, și anume să se clarifice condițiile legale de detenție a armelor, mai ales pentru sportivi. Excepții, da, dar sunt ele necesare și dacă da, să fie încadrate foarte clar pentru muzee, pentru rezerviști. Și cred că colecțiile nu trebuie să fie uh, obiectul unor excepții aparte, ci să fie tratați colecționare ca și alți, uh, alte persoane particulare. Pe de altă parte, mă interesează și pe mine trasabilitatea și urmărirea în general a mișcării armelor, mai ales transfrontalier. De asemenea, importantă este neutralizarea armelor și ce se întâmplă cu acestea după amendamentele care doresc retragerea pur și simplu a directivei, aceste amendamente noi le respingem. S-a dovedit că amendament, ă, directiva este necesară. Amendamentele care vizează cazuri prea particulare și acestea ar trebui să fie respinse din potrivă, controle și inspecțiile, așa cum spune și doamna Ford, trebuie să fie intensificate și, bineînțeles, încadrate foarte clar accesul minorilor. Însă aș mai pune câteva întrebări și știu că și alții se pro- sunt preocupați de asta. Mă refer la cât de legitimă este această directivă. Vreau să vă reamintesc că uh, la, în atatele de la Paris din ianuarie s-au folosit niște arme Uh, arme uh, care erau uh, acustice și care de fapt au fost reactivate, nu erau arme de foc propriu-zise. De asemenea, la Bruxelles, la atentatele respective, Uh, s-a folosit o armă de epocă din 1942 care nu putea fi uh, urmărită de pe nicăieri și, de asemenea, în cadrul altor atentate au existat uh, arme găsite la domiciliul acestor răufăcători, arme din anii 40-50 și, încă o dată, directiva, iată, este necesară trebuie să fie echilibrată și, bineînțeles, că amendamentele de compromis vor trebui să reflecte toate aceste deziderate. Mulțumesc, doamna Rozier. Domnul Sulic este ultima intervenție și apoi dăm cuvântul comisiei și, în sfârșit, doamnei Ford ca să tragă concluziile. Rușkom boja proti terorismu uh, să snaži Europska Comisia obmedziť osobnu... Vă mulțumesc în contextul uh, combaterii terorismului, Comisia nu trebuie să limiteze libertățile cetățenilor noștri. Și oricum nu aceasta este calea pentru a rezolva problema terorismului. Mă recunosc că mă surprinde să văd amploarea pe care o capătă propune această propunere în uh, Parlamentul nostru. Țin să îi mulțumesc doamnei raportor, care a mm, tratat toate chestiunile importante și uh, țin să salut uh, mm, nivelul de amănunte, de detaliu în care coboară aceast, acest document. Libert, majoritatea cetățenilor noștri ar trebui să mm, cântărească mai mult decât un aviz din partea comisiei, din punctul meu de vedere. Și mm, membrii comisiei nu trebuie să-și închipuie că sunt niște zei care să dicteze ei cetățenilor ce pot și ce nu pot să facă. Sunt de acord cu cu uh, mare parte din lucrurile spuse până acum și voi uh, sprijini de asemenea o mare parte dintre amendamentele care au fost uh, înaintate. Printre acestea, vreo 30 mi-aparțin mi mie și colegilor mei și uh, vă rog să le sprijiniți. Mulțumesc, doamna Silvia Canshuber, dacă nu mă înșel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aproape că nu mi-ați stâlcit numele. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc doamnei Ford pentru um, proiectul de raport, un document foarte constructiv pe care țin să-l salut. Mm, permiteți-mi să fac câteva remarci preliminare. În propunerea sa, Comisia nu a făcut niciun fel de amalgam și-a repertat de fiecare dată că nu amestecă cetățenii care respectă legea, uh, cei care practică tirul sportiv și uh, vânătoarea cu teroriștii sau infractorii. Din capul locului am spus clar acest lucru. E vorba despre milioane de cetățeni care respectă legea și care dețin arme de foc în conformitate cu aceasta. Nu vrem nici de cum să le îngreunăm viața, dar Așa cum se prevede în directive, am uh, prevăzut o, o evaluare foarte clară a dispozițiilor, a modului în care funcționează acestea și a, a uh, dificultăților cu care se confruntă cetățenii, a, uh, asociațiile, organizațiile, a, autoritățile, producătorii cu, din cauza directivei actuale. Am făcut trei uh, studii și evaluări pe marginea dispozițiilor uh, directivei. Tot acest proces s-a întins pe un an și jumătate, a presupus uh, un dialog mm, susținut între toate părțile implicate, inclusiv cu sectorul industrial din domeniu, pentru că am vrut să ne asigurăm că și punctul uh, acestuia de vedere este luat în seamă. Deci am avut o serie de consultări, am uh, ascultat preocupările tuturor înainte de a ne formula noi propunerea. Noi am propus să reacționăm la lacunele pe care le-a scos în evidență evaluarea noastră. Am vrut să ne asigurăm că uh, piața uh, ilegală a um, deținerii de arme de foc să fie împiedicată. Așa cum s-a spus și mai devreme, au apărut cazuri, cazuri foarte nefericite, în care armele de foc introduse licit pe uh, piață au fost folosite recent în uh, acte teroriste. În ceea ce privește categoriile, încă din capul locului am spus că suntem întru totul conștienți că asemănarea nu este un criteriu potrivit. Au apărut multe propuneri uh, foarte interesante E adevărat, trebuie definite criteriile pentru a vedea clar ce fel de arme nu dorim noi să apară pe piața licită. Într-adevăr, criteriile trebuie să fie clare, propunerile care s-au făcut în, această, în acest sens sunt foarte bune și vom ține seama de ele. nici de cum nu vrem să îngreunăm viața vânătorilor și uh, practicanților de tir. În multe cazuri, uh, trebuie într-adevăr să ne asigurăm că drepturile lor sunt uh, respectate și că această propunere legislativă nu îi uh, împiedică. În ceea ce privește colecționarii, noi am propus și introducerea acestora în uh, directivă. Uh, este vorba despre o noutate, pentru că până acum nu a, nu a existat niciun fel de regulă care să-i vizeze pe colecționari. Mă scuzați, dar nu avem foarte mult timp și acum comentăm amendamentele, de fapt. Dacă ați putea... Vă spuneam că avem puțin timp la dispoziție și acum suntem în momentul în care comentăm amendamentele. Dacă am putea să fim mai sintetici, pentru că caracterul sau despre generalități am discutat, dacă se poate, mai multe amendamente și apoi să trageți concluzii, vă rog. Can conclude now, Da, aș putea să trag chiar acum concluzia. Deci, vă mulțumesc. Parola al relatrice. Mulțumesc, doamna raportor. M-aș uh, concentra pe câteva dintre comentariile pe marginea amendamentelor, dacă îmi permiteți. amendamentul care privește respingerea propunerii din partea Comisiei. Știți că și eu am înaintat acest amendament. Uh, nu, nu cred că asta este abordarea cea mai bună. E vorba despre niște probleme specifice ce trebuie să-și găsească soluția. Iar una dintre acestea este statutul armelor de foc convertite în uh, arme cu gloanțe oarbe și care pot fi foarte ușor reconvertite Uh, pentru o folosire cu uh, glanțe normale. Uh, asta s-a întâmplat de altfel în câteva cazuri de atacuri teroriste. Trebuie să ne asigurăm că nu există o lacună aici și o lacună care ar trebui să dispară. Apoi, dezactivarea, uh, regulamentul privind dezactivarea a întâmpinat niște probleme însemnate uh, care a dus la înrăutățirea situației dezactivării în unele state membre. Pentru că intri într-un cerc vicios în privința dezactivării și reactivării și așa mai departe. Mulțumesc PPE-ului pentru sugestia de amendamente pe, în ceea ce privește marcajul. Dacă e fezabil, uh, aș vrea să fie introdus la articolul potrivit și nu doar la considerente. În, re, în rest sunt de acord cu celelalte amendamente din partea PP-ului. Socialiștii care doresc o categorie pentru muzee și o categorie pentru colecționari am încercat, dar e foarte greu să vezi uh, unde e distinția între aceste două uh, categorii. Așa că am consolidat uh, redactarea în, în așa fel încât ambele categorii să poată fi acoperite. Și mulțumesc colegilor de la SND care au propus acest lucru. În ceea ce privește A6, Uh, și armele semiautomate care au fost convertite în așa fel încât să poată fi din nou transformate în uh, semiautomate. Recunosc că m-a preocupat foarte tare uh, această chestiune după întâlnirea pe care am avut-o cu un ofițer de rang înalt de la Europol care mi-a spus că s-ar uh, s-ar putea ca această categorie A6 de fapt mai degrabă să însemne că ne tragem un glonț în picior. Pascal de la Verzi, ai făcut uh, câteva mm, sugestii foarte interesante în ceea ce privește stocarea Um, stocare diferită pentru arme și muniție. Uh, eu una nu sunt expertă în domeniu, aș vrea ca și alți uh, deputați să evalueze această propunere. În ceea ce privește asigurarea, de asemenea, aș vrea să știu și care este părerea celorlalți în această privință. Cred că vom reuși să găsim o cale de a avansa cu acest dosar, vreau să ne luăm timpul necesar pentru a ajunge la un rezultat cât mai bun cu putință în cadrul negocierilor tripartite. Prima sugestie din partea Comisiei uh, ar fi avut mult prea multe consecințe nedorite, fără să rezolve în același timp lacunele legislației actuale. Mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat. Și mulțumesc, deci, tuturor. Mulțumesc foarte mult. S-a propus modificarea calendarului, așa cum s-a spus aici, și se pare că cam toată lumea este de acord cu această amânare. În orice caz, ne întoarcem la ora 3 și vă mulțumesc foarte mult!